Vom începe ședința noastră, ședința Comisiei Agri. Având în vedere ședința extraordinară a Ministrilor pentru Agricultură, care este prevăzută pe data de 5 octombrie, și anume lunea viitoare, mi s-a părut oportun să adăugăm pe ordinea de zi de astăzi o, încă un punct, și anume criza sectorului de lapte. După cum bine știți, diferite state membre au cerut să aibă loc o dezbatere în ceea ce privește măsurile de ajutor suplimentar ce pot fi luate pentru a susține acest sector și Parlamentul dorește să fie implicat în această dezbatere. mai ales după aprobarea rezoluției noastre, adoptare care a avut loc uh, săptămâna trecută la Strasburg. Cred că astăzi am putea să avem un schimb de opinii pe marginea acestui subiect. Am putea să vedem care sunt uh, urmările pe care Comisia le va da rezoluției noastre, ținând seama de propunerile ce au fost făcute de diferitele state membre. Dacă sunteți de acord, atunci propun să adăugăm acest punct pe ordinea de zi. De asemenea, aș dori să știu dacă am putea să introducem și o altă modificare, și anume domn, prezentarea domnului Scota, politica în domeniul calității produselor agricole, care va fi următoarea strategie. Acest punct ar putea fi uh, discutat la finalul ședinței. Dacă sunteți de acord, atunci adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Dacă nu sunt observații, dorește cineva să intervină? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu dacă dumneavoastră vă referiți la um, abordarea acestui punct legat de calitate astăzi, deci astăzi la finalul acestei ședințe. Da, absolut vom amâna puțin această dezbatere, în așa fel încât domnul Scota, care va ajunge cu oarecare întârziere, să poată ajunge până la ședința noastră. Și acum, pe ordinea de zi, punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din datele 1-2 septembrie. Dacă nu sunt obiecții până la finalul acestei ședințe, atunci acestea vor fi astfel aprobate. Comunicarea ale președintelui. Trebuie să vă comunic faptul că ședința de astăzi poate fi ascultată de asemenea într-o sală alăturată a sp 5 g 3 Acum trecem la situația sectorului de lapte și diferitele măsuri ce pot fi adoptate pe termen scurt și mijlociu. am luat cunoștință de faptul că Comisia, prin intermediul doamnei comisar fischer Boll, cu ocazia deplasării dumisale la Strasburg, a transmis un semnal puternic, un semnal de bună voință către Parlamentul European, pentru că ni s-au făcut noi propuneri, au fost lansate noi inițiative în favoarea acestui sector de activitate. Înainte de a da cuvântul domnului Rasmussen din partea comisiei care ne va prezenta dezvoltările ulterioare pe marginea acestor uh, propuneri uh, înaintate de către comisie, cred că am putea să revenim și asupra inițiativelor adoptate de către Parlamentul European și am putea să subliniem importanța acestora. Mă refer la rezoluția adoptată cu mare majoritate recent, dar Mă refer și la propunerea legislativă pe care am făcut-o și care a fost de asemenea adoptată aici în cadrul Comisiei noastre Agri. Propunerea ce a fost adoptată cu majoritate. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și au intervenit în dezbatere la Strasburg. Și cu ocazia intervenției mele de la Strasburg am spus că ce ne doream era nu doar să transmitem un semnal puternic către acest sector uh, agricol uh, care se află într-o situație dificilă, ci, în plus de aceasta, era vorba și de o chestiune de ordin politic. Dacă săptămâna viitoare referendumul din Irlanda se va termina cu un vot favorabil, lucru pe care îl sperăm cu toții, atunci vom intra într-o nouă etapă, aceea a codeciziei și este evident că primul Consiliu de Ministri care va avea loc la Luxemburg pe 19 și 20 octombrie anul acesta și care va trebui să adopte anumite măsuri cu privire la acest sector al laptelui, atunci acest Consiliu de Ministri va trebui să țină seama și de uh, propunerea noastră legislativă, așa cum a fost adoptată. Deci astăzi dimineață, împreună cu coordonatorii și cu grupurile politice din comisia noastră, am uh, acceptat o cerere din partea ministrului francez al agriculturii, care va veni în comisia noastră și ne va prezenta o inițiativă franco-germană. Inițial era o inițiativă doar franco-germană. La această inițiativă, inițiativă s-au adăugat încă 20 de miniștri uh, care și-au însușit conținutul acestei inițiative și ni se vor prezenta ideile celor 20 de miniștri, idei ce vor fi de asemenea prezentate și cu ocazia Consiliului de Miniștri din 19-20 octombrie. De aceea, acum voi da cuvântul imediat domnului Rasmussen. Aș dori să ne prezinte anumite idei care să nu dureze prea mult, dar care cu siguranță vor fi deosebit de utile pentru a sublinia rolul Parlamentului European, rolul nostru în această situație dificilă cu care se confruntă sectorul de lapte. Aveți cuvântul, domnule Erasmus. Thank you very much, Mr. Chairman. I think that, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că una din cauzele care a dus la adoptarea noi rezoluții în Parlamentul European, rezoluția de pe 17 septembrie din Strasbourg, a fost aceea de a cere Comisiei să furnizeze o bază de informații mai largă în ceea ce privește sectorul acesta de activitate. Și aș începe cu aspectele pozitive. Așa cum am promis, Consiliul pentru Agricultură a furnizat un raport și ne-am angajat să transmitem acest raport membrilor Comisiei Agri din Parlament. Raportul încă nu este gata, vom încerca să-l finalizăm pentru Consiliul din 19 octombrie, însă aș dori astăzi să vă prezint câteva date legate de situația actuală a acestei piețe. Din luna iunie încoace am văzut o schimbare în ceea ce privește prețurile. Însă Însă faptul că prețurile au crescut reprezintă deja în sine un fapt încurajator și sperăm că nu este doar un fapt trecător, ci va reprezenta un adevărat început pentru o îmbunătățire a situației acestui sector. Ca să vă dau câteva exemple. Prețurile pentru lapte în uh, țările de jos au crescut cu 50% din luna iunie încoace. În Irlanda de Nord au, trecut, au crescut cu, 90, cu 19 până la 20%, în Italia în jur de 12%. Bineînțeles, există o fluctuație a acestor prețuri și acest lucru demonstrează modul în care se, situația în care se află cererea în ceea ce privește laptele astăzi pe piață. Cererea este mai puternică acum decât uh, oferta. Apoi am încercat să analizăm prețurile și asta într-un, dintr-un punct de vedere contractual. Ce observăm? Observăm că acestea cresc în țările producătoare de lapte din Uniunea Europeană prețurile cresc și am auzit că există prețuri care merg până la de la 1 până la 2% în plus pe litrul de lapte. Spre exemplu, în uh, țări precum Franța se ajunge până la 8 cenți pe litru în plus. Și iată că acestea sunt semne încurajatoare. Bineînțeles, încă nu ne aflăm la uh, situația ideală în care ar trebui să existe o intervenție asupra prețului laptelui. Și cu siguranță ne aflăm într-o situație mai bună decât cea din iunie. Au existat intervenții în ceea ce privește laptele praf, prețul acestuia, și am constatat și acolo că există o creștere a prețului. Prețul actual în Uniunea Europeană cunoaște același uh, procent de creștere ca și laptele uh, lichid. Acesta se aplică laptelui praf degresat și constatăm o creștere de până la 9%. Acesta se înscrie, bineînțeles, în schema de intervenție pentru uh, stabilirea prețurilor, care fixează un prag de 6%. Această creștere de 9% se aplică de asemenea și brânzeturilor. Iată, acestea sunt aspectele pozitive ale pieței comunitare din acest sector. Această piață este deosebit de importantă pentru exporturi de asemenea. Uh, Aș dori să vă informez că în ce privește untul, referitor la prețurile din Noua Zeelandă. După cum știți, este vorba de principalul uh, exportator de produse lactate în lune. Prețul la unt a crescut uh, cu 90% din iunie, laptele praf degresat cu 25%, laptele praf gras cu 24%, dar e clar că laptele praf uh, nedegresat crește, va crește și mai mult Uh, prețul la licitații crescând uh, lunar în ultima lună cu 51%. De asemenea, laptele praf degresat în SUA, care era un uh, adevărat concurent în urmă cu șase luni, datorită prețurilor uh, scăzute și datorită volumului mare disponibil pe piață. Situația s-a schimbat foarte mult. Uh, prețul la laptele praf degresat a scăzut și volumul exporturilor din Statele Unite a scăzut și el în mod dramatic. Deci, domnule președinte, Iată aici o serie de date care ilustrează situația în care ne aflăm astăzi, dar care și mai mult subliniază Uh, conturează direcția în care ne îndreptăm astăzi. Vă refereați la uh, intervenția reprezentantului Comisiei la Strasbourg și la această rezoluție în 13 puncte adoptată de către Parlamentul European. Este limpede că astăzi nu am primit mandatul, nu pot să intru în detalii în legătură cu fiecare aspect al recomandării pe care ați, uh, recomandărilor pe care le-ați inclus în rezoluția dumneavoastră. Însă, este tot așa de limpede că în curs Această rezoluție este studiată în amănunțime și o serie din recomandările făcute de dumneavoastră dacă uh, ele merg în paralel cu recomandările grupului 20, declarația făcută de Franța și Germania, care a fost cosemnată de către 18 alte uh, state membre, toate aceste recomandări vor face obiectul dezbaterilor, evaluărilor în uh, mod foarte amănunțit. Și bănuiesc că prima ocazie pe care o vom avea va avea loc lunea viitoare când Comisia se va întâlni cu reprezentanții statelor membre la un uh, prânz de lucru și cred că acest prânz uh, va dura câteva ore, așa se petrece de obicei. De asemenea, bănuiesc că ministrii și doamna comisar nu vor reuși să abordeze toate amănuntele legate de aceste probleme, însă s-ar putea să se degajeze linii directoare în legătură cu ce ne rămâne de făcut. Așa, așa cum spunea și doamna comisar la Strasburg, intenția sa este să ceară sprijinul pentru a se institui un grup de experți la nivel înalt, pentru a studia această problemă care nu este vorba de o problemă pe termen scurt, ci o problemă pe termen mediu și lung. Și eh, trebuie discutate probleme foarte sensibile. Iată ce doream să vă spun în legătură cu Consiliul Informal și de contribuția Comisiei care e hotărâtă nu numai să instituie aceste linii directoare, ci și un calendar pentru ele Având în vedere că totuși criza e în curs, în ciuda indicatoarelor pozitive pe care le-am uh, uh, enumerat, uh, a trendurilor pozitive, criza încă face ravagii, fermierii încă se confruntă cu prețuri care, bineînțeles, nu pot să îi mulțumească, cel puțin o mare majoritate dintre ei. Deci, sigur că trebuie să acționăm. Știți că Uniunea Europeană și-a exprimat dorința de a prelungi uh, intervenția pentru laptele praf degresat. Vom uh, continua să menținem această intervenție, chiar dacă deocamdată știți că nu se mai practică intervenția. Însă vom uh, menține intervenția ca pe un fel de instrument activ, dacă va fi nevoie, dacă tendința se va inversa, vom, vom renunța dacă piața se stabilizează la măsurile de intervenție. Rămânem vigilenți, folosim uh, recuperările la export cât de activ putem. Știm că avem anumite restricții conform acordului OMC. Știm că nu putem face ce am dori sau tot ce am dori să facem, uh, sectorul lacta sau ce ne-ar dori sectorul lactatelor să facem. Există aceste restricții internaționale pe care trebuie să le respectăm de asemenea. Deci, pe această bază, măsurile pe termen scurt, măs- măsurile de sprijin zilnic, așa cum le numim noi, sunt active, sunt în vigoare și sunt uh, folosite. Ele sunt folosite de către operatori pe plan intern, de către procesatori, de către exportatori pentru a rămâne competitiv pe piața mondială. Ce vom încerca noi să facem este să analizăm perspectiva pe termen mediu și termen lung și vom analiza o serie ă, din problemele pe care le-ați evidențiat în, rezoluțiile dumneavoastră, în rezoluția dumneavoastră și o serie din ă, problemele pe care le-au identificat miniștrii în declarația care ne-a fost transmisă. Deci, domnule președinte, mă opresc aici deocamdată. Cred că serviciile, aș dori să vă informez că serviciile comisiei sunt foarte deschise, suntem foarte atenți la doleanțele dumneavoastră, suntem activi, suntem proactivi și, proactiv și am observat și anumite rezultate concrete. Și cred că ar trebui să privim lucrurile în perspectivă. Ajungem în această fază în care prețurile au crescut foarte mult. Cred că nu ar trebui să uităm că e vorba de prețuri spot prețurile negociate pe termen lung nu uh, ne-au fost încă transmise. Nu știm cum vom arăta ele și, de fapt, în aceasta rezidă problema. Procesatorii de lapte produc produse lactate sau 75%-80% din uh, laptele produs e vândut uh, pe, în piața cu amănuntul. Și nu știm dacă prețul cu amănuntul poate fi majorat uh, uh, foarte repede, într-o perioadă de timp de 2-3 luni. Totul depinde de negocieri, depinde foarte mult de durata contractului între cei doi contractori. În trecut, în 2007, când prețurile au început să crească, ne-am dat seama că a fost nevoie de 3 patru luni până când prețul actual să crească și s-ar putea să ne confruntăm cu aceeași situație, prețurile la lactate cresc, însă constatăm că și acest răstimp uh, până când uh, prețul să crească ar trebui să, uh, s-ar putea să dureze puțin. Deci, cred că, sper că comercianții cu amănuntul, magazinele de desfacere să dea dovadă de înțelegere uh, și să aștepte puțin să dea dovadă de înțelegere față de procesatorii de lapte, dar și față de producătorii de lapte. Vă mulțumesc! Bine, ringrațiamo signor Rasmussen. Mulțumesc foarte mult, domnule Rasmussen. Haideți, vă rog să înțelegem mai bine care sunt implicațiile concrete ale acestei propuneri a Comisiei. Sau să înțelegem, să le înțelegem mai bine când le vom primi, dar însă haideți să nu uităm că săptămâna trecută am avut o propunere de rezoluție pe care am uh, adoptat-o și o propunere de rezoluție legislativă pe care am adoptat-o, care este diferită din punct de vedere politic. Am 13 vorbitori care s-au înscris la cuvânt. Haideți să ne gestionăm bine timpul pe care îl avem la dispoziție coordonatorii mi-au spus că sunt prea permisiv, că îi las pe colegi să vorbească prea mult. Deocamdată nu limitez timpul, o las la latitudinea dumneavoastră. Albert Deis, în primul rând. Ja, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să observ că se observă o anumită relaxare pe piață acum. Chiar am vorbit cu directorul executiv din domeniul laptelui și mi-a spus, mi-a confirmat cele spuse de domnul Rasmussen și anume că prețurile pe piața de lactate au început să crească. Aș dori de asemenea să subliniez următoarele lucruri, cum a spus și domnul uh, Rasmussen, există o cerere de hotărâre în Parlament este foarte important pentru noi să fim atenți la punctele cele mai importante din acest document. Am avut o întâlnire cu uh, doamna comisar în sectorul nostru și la această întâlnire am aflat și lucruri pe care le știam și de asemenea am cerut faptul că trebuie să se facă un program pentru diferitele industrii prin care să fie legată industria de lactate cu cea pentru foraje și altele. Aceste instrumente momentan nu mai există și de aceea vreau să spun astăzi că avem nevoie de instrumente în politica agrară probabil că trebuie să ne Trebuie să avem la dispoziție aceste instrumente pentru că e o problemă, pentru că nu ne mai putem folosi de ele acum. Am discutat și cu ministrul uh, francez de agricultură, discuția a fost foarte interesantă, mi-a făcut și dânsul o propunere. Era vorba de niște dispoziții naționale care ar putea fi puse în practică și că e neapărat nevoie de asemenea uh, măsuri naționale. Există de asemenea foarte multe persoane, reprezentante ale agriculturii naționale, care au venit și au întrebat ce va exista în viitor, ce fel de regulamente vor exista în, în viitor, pentru că cele care există sunt deja învechite, iar ei trebuie să știe la ce să se aștepte în sectorul de lapte. Trebuie să oferim astfel de programe în statele membre. De aceea, aceste lucruri pe care le-am menționat ar duce în continuare la relaxarea situației pe piața de lactate. Domnul Rasmussen a vorbit despre mai multe aspecte și eu sunt un reprezentant al unei asociații de produse lactate noi am fost în ultimele luni constrânși, s-a pus presiune asupra noastră pentru că în această situație dificilă în care ne-am tot aflat în ultimele luni, am tot întâlnit probleme ne-am străduit să facem față acestei presiuni, o presiune pentru care nu eram pregătiți, astfel încât până anul viitor, în iulie, se pare că va trebui să ne oferim produsele la aceste prețuri mici. Se pare că va dura foarte, foarte mult până când vom reuși să obținem niște prețuri favorabile în acest sector. Trebuie în uh, timp, în, în anul 2007, atunci când aveam prețuri înalte la produsele de lapte, atunci uh, aceste prețuri au uh, durat cam trei luni. După aceea a început din nou scăderea prețurilor. Vreau să spun că trebuie să discutăm intensiv cum trebuie să acționăm în sectorul pieții lactatelor. Mulțumesc. Albert. Domnul Santos are cuvântul. Eu desde há muitos meses que tenho vindo a... Eh, mulțumesc, domnule președinte. De luni întregi critic Comisia pentru că, în mod sistematic, adoptă o poziție care se opună tendințelor pieței. De fapt, Comisia nu a înțeles nimic din felul în care uh, funcționează piața. Comisia ne spune că producția va crește la modul infinit, ori piața reacționează exact pe invers. În mod uh, încăpățânat, uh, Comisia spera ca piețele de pe piață să rezolve problemele și între timp mulți fermieri au ajuns la faliment. Eu uh, chiar am constatat uh, în, uh, pe pielea mea disperarea unora dintre ei. Aș dori să vă reamintesc că această criză nu este structurală, că ea va trece la un moment dat, însă e nevoie să luăm măsuri pe termen scurt. Trebuie să reducem furnizarea nu e laptele, nu poate fi comparat cu mașinile, nu poți să uh, pui în șomaj 200 de mii de uh, angajați. Cred că comisia ar fi trebuit să meargă mult mai departe în măsurile sale de protecție. Cred că ar fi trebuit să acorde subvenții suplimentare producătorilor care depășesc cotele, tocmai pentru ca ei să producă mai puțin lapte nu vin cu o idee total nouă aici, însă mi-aș dori ca Comisia în data de 2 octombrie la ședința informală a ministrilor și la ședința din 19, când se va lua decizia finală, să consulte Parlamentul între aceste două ședințe. Și noi am dorit să o interogăm pe doamna comisar și să vedem ce măsuri intenționează Comisia să propună Consiliului și dacă Comisia intenționează să ia lucrurile în serios sau doar tergiversează lucrurile până când va fi numită o nouă Comisie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Luis. Are acum cuvântul vicepreședintele Niculescu. Ai cuvântul. Președinte, două observații aș vrea să fac una cu un caracter oarecum mai general și una cu un caracter punctual. E ușor de înțeles de ce uh, subiectul laptelui a monopolizat agenda dezbaterilor din ultima vreme. Uh, totuși, criza există în toate domeniile economiei și în toate sectoarele agriculturii. Am să dau un exemplu din uh, țara pe care o reprezint. În acest an agricol, fermierii români au obținut o recoltă de grâu de peste 5 milioane de tone, cu o producție medie de 2,5 tone la hectar, prețul mediu al lucrărilor agricole s a situat la circa patru sute până la cinci sute de euro pe hectar în timp ce prețurile medii obținute pentru recolta aferentă unui hectar de grâu au fost de circa șaptezeci până la nouăzeci de euro. rezultă deci că agricultorii români din domeniul grâului au înregistrat o pierdere de circa două sute de milioane de euro. concluzia e că nu doar la lapte se limitează criza economică în domeniul grâului avem o criză cel puțin la fel de gravă, gravă care ar trebui să-i acordăm la fel de multă atenție. Uh, cea de-a doua referire, spuneam la ceva mult mai punctual, uh, am discutat uh, în această perioadă mult despre măsurile imediate de stimulare a cererii de produse lactate, de exemplu prin extinderea programului lapte în școli. Chiar în rezoluția pe care am adoptat-o la Strasbourg facem referire la această soluție. Nu ne punem însă întrebarea dacă acest tip de soluții nu cumva au doar o valoare limitată, atâta timp cât principalii beneficiari în realitate nu sunt doar producătorii, ci sunt în, princip, în principal procesatorii. Inutil stimulăm cererea dacă producătorul are parte de același preț modest, în timp ce procesatorul obține aceeași marjă de profit disproporționat de mare. Consider că ar trebui să reflectăm asupra posibilității de a achiziționa laptele oferit școlarilor numai de la acei procesatori care practică un comerț echitabil acel fair trade. În multe cazuri, uh, și aici dau din nou un exemplu din România, în multe școli românești, copiii din mediul rural primesc la școală un pahar de lapte cumpărat de la procesatori la un preț mult mai mare decât părinții lor ar obține pentru un litru sau chiar doi litri de lapte. Uh, nu cred că asta poate fi o soluție în folosul uh, producătorilor. De aceea cred că trebuie să avem în vedere instituirea unui astfel de sistem de comerț echitabil. Dacă nu, programul lapte în școli va rămâne un program în favoarea procesatorilor și nu în favoarea producătorilor. Mulțumesc! Grazie, Niculescu. Ora la parola James. Mulțumesc foarte mult, domnule Niculescu. cuvântul, acum cuvântul domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Cred că cu toții putem să salutăm inițiativa dumneavoastră pentru a avea această dezbatere în această după-amiază și momentul este foarte bine ales. Am notat faptul că reprezentantul Comisiei s-a referit la îmbunătățirea prețurilor, așa cum a făcut-o de altfel și doamna comisar la Strasbourg. Uh, pot să vă vorbesc despre regiunea pe care o cunosc foarte bine, în Irlanda de Nord. Noi avem o creștere de 2,5 uh, pence pe litru. Și aș putea să vă, uh, vă menționez și alte regiuni unde creșterea este de 23,5 pence pe litru și uneori chiar merge până la 24 de uh, pence, pence pe litru. Uh, însă nu cred că putem vorbi deja de o redresare a acestui sector economic. Este evident faptul că uh, prețurile se îmbunătățesc pentru că această industrie trebuie să supraviețuiască Însă nu vor putea continua așa, nu vor putea să producă în continuare fermierii în pierdere. Eu știu foarte bine care este situația fermierilor în regiunea mea cheltuit foarte mulți bani în utilarea fermelor și costurile acestea reprezintă o povară enormă. Deci creșterea aceasta relativă a prețurilor nu este suficientă. Ei supraviețuiesc doar pentru că au împrumuturi la bancă, altfel n-ar reuși să se descurce. Apoi, uh, știm că nu avem deocamdată o soluție pe termen lung. Cu toții suntem de acord asupra acestui fapt. Nimeni dorește să se întoarcă în trecut la soluțiile pe care le-am avut în trecut. Ceea ce ne dorim acum este să găsim un, o cale mai bună către o, viitor. Uh, și uh, noi suntem cei care suntem responsabili de viitorul Europei. Noi suntem cei care suntem responsabili de direcția pe care o vom alege. Și indiferent care ar fi uh, situația economică pe viitor, indiferent de poziția Chinei, noi trebuie întâi să vedem ce anume ne dorim pentru noi. Bineînțeles, nu suntem în control, nu avem un control asupra tuturor deciziilor, pentru că, spre exemplu, Noua Zeelandă poate lua anumite decizii care ne vor afecta. Însă, adevărul este că încă nu ne aflăm la capătul problemei. Avem nevoie de măsuri pe termen mijlociu, pe termen lung, care să permită acestei industrii, acestui sector de activitate să supraviețuiască. Pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci vom rămâne fără fermieri în Europa. Și care va fi situația noastră pe viitor? E nevoie de aceste ferme, e nevoie de susținere pentru această industrie. Și Cred că am pierdut din vedere un lucru și anume una din marile dificultăți este următoarea, că nu ne mai confruntăm cu aceleași dificultăți ca și în trecut. Unii au uh, salutat ideea de a lansa acele proiecte pentru tinerii fermieri, uh, ca, ca fermierii să iasă la pensie mai devreme și să cedeze locul unor tineri fermieri. Dar problema este că acest lucru nu va rezolva situația mai ales în anumite regiuni. Deci, din acest punct de vedere, cred că noi trebuie încă să mai fim convinși de faptul că o astfel de soluție, și anume pensionarea uh, timpurie, ar putea reprezenta o adevărată soluție. De ce până acum prețurile pe care producătorii de lapte le-au primit au fost atât de scăzute? prețurile au fost scăzute, însă, din păcate, consumatorii nici măcar nu au putut beneficia de pe urma acestor prețuri scăzute, pentru că consumatorii plătesc același prețuri pe care l-au plătit în trecut pentru același litru de lapte. Și atunci, unde au dispărut acești bani? Unde s-au pierdut pe drum? Unde au dispărut? Dacă nu i-a primit producătorul, dacă nu a beneficiat de ei uh, consumatorul, unde se află? Cred că avem nevoie de o adevărată anchetă la un nivel destul de ridicat, în așa fel încât să vedem în mod clar unde anume au dispărut aceste sume. Am spus, deci, deja că problemele cu care ne confruntăm acum sunt diferite de cele din trecut. Poate că putem vedea anumite motive de speranță. Rămâne de confirmat acest lucru. Însă acum trebuie să ne concentrăm pe măsurile pe termen mijlociu, pe termen lung, în așa fel încât să asigurăm viitorul acestei branșe de activitate economică. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Cristina A fő kérdések között kell, hogy szerepe. Mulțumesc, domnule președinte. Una din uh, chestiunile principale cu care trebuie să uh, ne confruntăm este modul în care vom gestiona criza. Și dincolo de aceste măsuri, trebuie să ne mai punem și întrebarea următoare pentru săptămâna viitoare. Oare Uniunea Europeană este gata să înțeleagă că fără o reglementare clară nu vom reuși să avansăm în niciun fel? O agricultură nu poate să funcționeze în mod corect dacă producția și piața nu sunt reglementate. Oare Uniunea Europeană este gata să înțeleagă acest fapt? Întrebarea mai este următoarea. Cum anume protejăm piața? Sau, am putea pune și o întrebare mai extinsă, mai largă, în modul următor. Oare Uniunea Europeană este gata să refuze mondializarea dictată de Organizația Mondială a Comerțului. Oare Uniunea Europeană este gata să refuze o situație ultraliberală? Spre exemplu, se importă soia din Brazilia în cantități enorme, ori această soia este contaminată, lucru care, bineînțeles, provoacă neplăceri și dificultăți producătorilor europeni. În Europa avem o criză. Cum anume putem să rezolvăm această problemă? Apoi, nu uitați că noi exportăm lapte praf în țări terțe, în țări terțe sărace. Iar acest lapte praf de fapt, va periclita situația producătorilor de lapte de acolo. De ce nu am putea să instaurăm anumite măsuri de urgență, cel puțin pe durata acestei crize? De asemenea, avem nevoie de măsuri în, într-un anumit număr de state membre. Aș dori să vă atrag atenția asupra situației noilor state membre. Se știe foarte bine faptul că piețele noastre au trebuit să fie puse la dispoziția Uniunii Europene 100%, uh, ori noi nu am primit decât o mică parte de uh, ajutoarele de care aveam nevoie. Și atunci ne-am putea pune întrebarea următoare. Oare nu s-ar putea, ca măcar pe durata acestei crize, să introducem anumite derogări în așa fel încât să existe anumite măsuri de protecție ale piețelor? Pentru că vedem foarte clar că uh, nu numai produsele se exportă, ci și criza. Spre exemplu, în Ungaria importăm lapte din străinătate. Acest lapte pur și simplu distruge prețul laptelui acelui produs local și distruge activitatea economică locală. Nu putem continua astfel. E pur și simplu de neacceptat o astfel de atitudine. Apoi, pentru a avea o producție agricolă suficientă, ar trebui ca statele membre să poată hotărâ ce anume vor să producă, de ce alimente anume au nevoie, în așa fel încât să-și poată apăra propriile piețe. Nu trebuie să le obligăm să importe anumite produse alimentare decât dacă într-adevăr au nevoie de acele produse. Sunt foarte mulți fermieri uh, care pur și simplu se află în pragul sinuciderii, sunt pur și simplu ruinați. Zonele rurale uh, aproape că dau faliment și nu putem accepta acest lucru. Trebuie să luăm măsuri urgente, măsuri de bază. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune domnul președinte. Sunt bucuros de faptul că sunteți cu toți atât de entuziasmați de acest punct de pe ordinea de zi. Dar v-aș ruga totuși să vă limitați în intervențiile noastre, fără de care vom petrece toată după amiaza vorbind despre acest subiect. Thank you and, um, Thank you uh, for the time and effort that you um, as president of Vă mulțumim pentru timpul și efortul pe care l-ați investit ca președinte al acestei comisii. În primul rând, la fel ca și colegul meu din Irlanda de Nord, aș vrea să vorbesc despre ceea ce a spus reprezentantul Comisiei, care a spus că prețurile au crescut în Irlanda de Nord cu peste 20% din iunie în acest an. Dacă acest lucru e adevărat, atunci ar trebui să ne bucurăm. Dar așa cum s-a și spus, aceste prețuri nu ajung totuși să acopere și prețurile de producție. Ne întoarcem la sfârșitul anului trecut, când când prețurile laptelui erau foarte, foarte mici, cele mai mici de 17, 16-17 penți pe litru. Așa că eu aș încuraja Comisia să lucreze într-un mod efectiv, astfel încât producătorii și toți actorii de pe piața laptelui să aibă o piață stabilă. Nu ne mai putem permite să ne tot raportăm la punctele minime și, sau punctele maxime din anumiți ani. Trebuie să existe o piață care să aibă un viitor sustenabil și care să se poată dezvolta pe termen lung în primul rând, o piață care să poată să îi sprijine și pe fermierii mici și pe cei foarte tineri. De asemenea, aș dori să încurajez uh, com- Comisia să mai lucreze și într-un domeniu în care ne-a promis și anume în ceea ce privește soluțiile tehnice, în ceea ce privește dezbaterea în legătură cu organismele modificate genetic. Vă mulțumesc! Grazie. Ora Mark Tarabella. Mark. Mulțumesc, are cuvântul domnul Marc Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Eu m-aș referi acum mai mult decât niciodată la reglementare. E nevoie de reglementare. Într-adevăr, Comisia întotdeauna a preferat să păstreze poziția sa adoptată din 2003, ca și cum am putea ignora evoluția din viața reală, ca și cum am putea ignora criza financiară, criza economică, dacă am putea, ca și cum am putea ignora uh, problema aceasta de cerere și ofertă. Uh, Uh, vedem că acum sunt câteva semne pozitive, mergem în direcția cea bună, însă cred că trebuie să abordăm și problema reglementării. Sunt unul dintre deputații care nu a votat rezoluția Parlamentului până la urmă, pentru că toate amendamentele care mergeau în sensul unei adevărate reglementări, uh, și anume uh, um, înghețarea procentelor de cote de lapte, toate aceste amendamente, care ar fi fost un semn bun, au fost uh, refuzate. Și văd că reglementarea nu se află în miezul atenției și a preocupărilor noastre. Deci am preferat să mă abțin. Văd că la nivelul Consiliului există mai multe state membre care uh, s-au pronunțat în favoarea acestui text. Există 20 de state membre care sunt în favoarea acestui, acestei declarații, acestei inițiative. Se vorbește despre o nouă formă de reglementare și se spune că această reglementare este necesară în așa fel încât sectorul laptelui să nu depindă doar de piață, ci să poată face față acestei uh, uh piețe și se prevăd acolo anumite instrumente de gestiune ale pieței pe care le avem și care ar putea fi adaptate pentru a deveni mai flexibile și mai reactive pe viitor față de uh, schimbările uh, rapide ce intervin la nivelul prețurilor pe termen lung. Deci, Consiliul de luni, bineînțeles, a fost o întrunire deosebit de importantă. Și aș încheia spunând că trebuie să fim atenți în modul în care colaborăm cu Comisia, pentru că, ca urmare a declarațiilor doamnei comisar Fisher-Bowl, uh, Uh, în data de joi, 17 septembrie, la Strasbourg, când ne-a exprimat dorința sa de a avea uh, schimba pragul și a, de a-l aduce la 15.000 de euro, eu am avut discuții cu domnul Ludgen, ministrul regional al agriculturii la noi în Belgia și care mi-a spus că a primit o notă în acest sens. N-aș putea să vă dau detaliile pentru că încă nu le am la dispoziție, însă se pare că nu se face distinția între producătorii de lapte și ceilalți producători. Deci acești, uh, acest prag de 15% uh, nu se referă doar la producția de lapte, ci la toată producția agricolă în general. Și iată că aceasta e o E o nuanță deosebit de importantă, e destul de diferită de modul în care doamna comisar ne-a prezentat situația. Deci vom vedea cum anume pe viitor Comisia va uh, lua măsuri și cum le va implementa. Mulțumesc, Martin Haschling. Mulțumesc, domnule președinte. Când am auzit intervenția com Domnul Martin Hoșling a primit uh, cuvântul înainte. Îmi cer scuze, spune oratoarea. Da. Um... Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mai uh, subliniez și eu faptul că și noi, ca și grup politin, politic, suntem cei care am observat că lipseau anumite puncte foarte importante și anume în ceea ce privește exporturile. De aceea nu am uh, votat această rezoluție. Cred că și Comisia găsește acest lucru astăzi supărător. E ca, ne luptăm, ne e frică, cum am putea spune, însă, preț, însă acum aflăm că preț, prețurile au crescut. Și există motive pentru care au crescut aceste prețuri și anume au existat și greve. Trebuie să știm că în anumite regiuni ă, oferta de lapte a fost mai mică nu putem vorbi, așa cum am auzit astăzi în comisie, despre o tendință a creșterii prețurilor. Trebuie însă să vedem care e situația pe piață, care este exact cererea de lapte pe piața europeană, există cifre exacte. Și de asemenea m-ar interesa și următorul lucru. Aș vrea să știu dacă politica de exporturi a Uniunii Europene este într-adevăr așa cum ni se spune de obicei și anume dacă există și în acest domeniu niște cifre concrete înspre ce țări se exportă laptele din Uniunea Europeană. Pentru că, din câte știm noi, acest lapte se transportă pe niște piețe în care acest sector are oricum de suferit. E vorba de țări din lumea a treia. Am mai simțit și următoarea lipsă. Doamna comisar și cred că și ceilalți au fost de acord cu faptul cu inițiativa comisiei și anume că trebuie întărită poziția producătorilor de lapte. Trebuie să se știe de ce instrumente naționale se pot folosi acești producători pentru a-și întări poziția pe piață. Să vedem ce se poate schimba și aici. Pe scurt, eu nu văd o soluție a acestei crize și foarte mulți fermieri luptă acum să supraviețuiască. Nu știu cât va mai dura până când vom ajunge la o, soluție, la o soluție, dar am sentimentul că această criză este trecută cu vederea câteodată. Ok, Mulțumesc. Care cuvântul domnul José Bové, două minute. Oui, je crois que ce qu'on a ce spunea reprezentantul Comisiei mi se pare pur și simplu lipsit de decent, având în vedere situația cu care se confruntă producătorii. Am avut greva laptelui, care a fost uh, suspendată până în 5 octombrie. Dacă în 5 octombrie nu vine un răspuns în atenția tuturor producătorilor europeni, lucrurile se vor înrăutăți și aceasta pentru că producătorii nu vor mai avea niciun fel de speranță. Cred că Comisia trebuie să fie conștientă de această situație, dar și statele. Și de aceea aș dori să salut acest demers al Franței, împreună cu Germania, care a fost susținut de către alte 18 state. E nevoie de măsuri concrete și aș dori să vorbesc cu Comisia, care are instrumentele necesare, însă ele trebuie uh, folosite. Aș dori să le trec în revistă. Astăzi, în mod foarte clar, trebuie să activăm ajutoarele temporare pentru reducerea voluntară a cotelor. S-au practicat în anii 90, avem aceste instrumente. De asemenea, trebuie să folosim uh, Uh, aceste sancțiuni financiare pentru a crește volumul ajutoarelor pentru producători, pentru ca producătorii să poată să scadă volumele produse și nu să finanțăm dispariția fermierilor, așa cum uh, propuneați dumneavoastră, trimițându-i la pensie. Iată măsuri concrete. Apoi, trebuie sancționat și aveți și aceste instrumente, trebuie sancționate cotele care continuă să fie produse și colectate în momentul în care au fost vânduse altor producători. Așa se face în multe țări distrugem capacitatea de gestiune în anumite țări și nu putem tolera o astfel de situație. Trebuie să ne opunem folosirii uh, acestor instrumente propagandistice la sfârșitul campaniei electorale. Producem artificial. Aveți și instrumentul pentru a combate această realitate. Și, în fine, trebuie să profităm de toate aceste opțiuni pentru a reechilibra volumul de lapte produs la nivel european, pentru că nu e normal ca astăzi țările să fie obligate să importe, mă gândesc la cazul Italiei sau al Spaniei și a, la situația celor 12 state membre care au intrat în Uniunea Europeană. Trebuie să reechilibrăm uh, Uh, producția, dacă nu avem această echilibrare, nu vom depăși criza actuală. Deci aveți toate aceste instrumente, trebuie doar să le folosiți. Avem cinci ani la dispoziție cu regimul actual de cote să folosim aceste instrumente și să nu ne prefacem că ele nu există. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Jose Bove. Are acum cuvântul uh, domnul Ashworth. Thank you, Chairman. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Rasmussen pentru prezentare. Datele statistice foarte interesante pe care ni le-a dat și sper să le privim în mod sistematic. Aș dori să mai spun și că, pe termen scurt, eu am crezut că Comisia și Parlamentul uh, aveau dreptate în propunerile pe care le făceau folosirea intervenției. Era modul uh, corect de a folosi instrumentele disponibile. Însă aș dori să îndemn atât Comisia cât și Parlamentul să nu folosească mică reacții mai, uh, mai, mai ample la această criză. E nevoie de o soluție rapidă la o criză rapidă, iar domnul Rasmussen avea dreptate atunci când se referea la problemele pe termen lung, problemele structurale ale industriei. Și cred că problema cea mai importantă cu care ne confruntăm astăzi este mecanismul de uh, preț disfuncțional pe piață. Deci nu este o legătură clară între valoarea la sectorul la vânzările cu amănuntul și prețurile primite de producători. E o problemă foarte dificilă, e o problemă foarte gravă ar fi bine să avem un cod de conduită la nivelul industriilor, dar cred că nu ar trebui să reglementăm mai bun, cred că ar fi o măsură protecționistă foarte periculoasă și deci nesănătoasă. Însă, ce e tot mai clar este influența asupra prețurilor exercitate de către prețurile la nivel mondial, prețurile mondiale. Uh, prețul la bunurile agricole recente au dus la o creștere a prețurilor materiilor prime, mai ales în domeniul uh, energetic, ceea ce a dus la o volatilitate foarte mare a prețurilor și constatăm această situație nu numai în domeniul lactatelor, ci și pe piața grâului și în alte domenii. Cred că reacțiile urgente de care vorbeam și care pot duce la protecționism și aș dori să spun acestei comisii, așa cum am spus și Comisiei Europene, protecționismul nu poate fi răspunsul la competitivitatea pentru industria noastră. E un schimb, sprijin dezmembrarea mecanismelor de piață, a mecanismelor de reglementare a pieței, de exemplu dezmembrarea cotelor. Însă aș dori însă să vă avertizez. Cred că pe termen lung volatilitatea a sporit problemele pe care le avem în sectorul agricol pentru că aici e nevoie de investiții pe termen lung. Deci un sistem de intervenție pe termen lung va fi necesar și el ar trebui să fie integrat în propunerea uh, supusă la Organizația Mondială a Comerțului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Delanș, acum. Două minute. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am avut ocazia să discut cu o prietenă care a fost recent în Afganistan și care a fost recent și în Bosnia și ne-a spus că factorii cei mai importanți care determină criza sunt apa, energia și alimentele. Și iată că noi pur și simplu îi împingem pe producătorii noștri agricoli la faliment. Eu nu mă opun ideilor comisiei. De, de altfel aș putea spune, poate chiar le împărtășesc, pentru că e o modalitate de a ieși din criză. Nu trebuie să ne uităm numai la ofertă și la cerere. Eu sper că pe viitor vom putea extinde această dezbatere în așa fel încât să acoperim toate elementele și să nu ne referim doar la acestea. Pe termen scurt, eu am senzația că Comisia nu face suficient. Am spus acest lucru. Bineînțeles, a existat acest program lapte pentru școlari, dar mie mi se pare suficient de coerent. Ceea ce eu mi-aș dori lucru care mă miră deocamdată este faptul că există o adevărată liniște de mormânt în ceea ce privește soluțiile pe termen lung. S-au vorbit, de, s-a vorbit despre soluții pe termen scurt, pe termen mijlociu, dar care sunt soluțiile pe termen lung? Eu cred că propunerile care au fost făcute în ceea ce privește importul, exportul, până la urmă acestea vor uh, reprezenta un adevărat prejudiciu, pentru că vom fi acuzați la un moment dat de dumping. Și atunci ce trebuie să facem? Pe termen lung, eu cred că piața este cea care trebuie să opereze schimbări. Și ne putem pune întrebarea, cum anume putem să intervenim noi? Și de altfel am uh, realizat deja un proiect referitor la situația supermarketurilor și puterea pe care acestea o au pe piață. Ceea ce vedem în Olanda, spre exemplu, vedem anunțuri de la producători de lapte care spun ă, dragi consumatori, în supermarketuri nu veți mai găsi produsele noastre pentru că noi nu suntem de acord cu politicile acestora, cu politicile acestora de prețuri și pentru că nu obținem prețuri suficiente, atunci nu ne putem permite să furnizăm laptele nostru către supermarketuri. În momentul în care vedeți astfel de anunțuri în ziare, uh, dar când vedeți că aceste articole apar în ultima pagină, scrise mărunt și că nu li se acordă atenția suficientă, eu zic că acest lucru pune probleme. Acum, am vorbit și despre concurență. Dacă dorim să acordăm adevărate compensații uh, producătorilor de lapte, ni se spune, ni se reproșează că e vorba de ajutoare de stat. Însă, în ceea ce privește uh, ajutoarele de stat acordate altor întreprinderi, acolo nu se pun probleme dacă se respectă anumite reguli. Apoi, n-am auzit discutându-se deloc despre Copenhaga noi avem senzația că pentru anumite partide de stânga, sectorul de lapte este cel care e vinovat de încălzirea climatică. Cum am putea să rectificăm toate aceste idei preconcepute? Cum am putea să găsim mijloacele necesare pentru a avea investițiile uh, de care avem nevoie în acest domeniu, în așa fel încât să putem preveni aceste schimbări climatice? Cum am putea acorda uh, producătorilor compensații rezonabile și sper că și Comisia uh, se gândește la astfel de soluții. Mulțumesc, spune domnul președinte. Cred că suntem cu toții de acord asupra acestor elemente. Cu toții suntem convinși că în ceea ce privește schimbările climatice, Comisia are o uh, poziție deocamdată incompletă. Dau cuvântul acum doamnei Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte surprinsă când am auzit discursul din partea Comisiei și am senzația că domnul Rasmussen Uh, nu prea am mers în uh, ferme pentru a vedea care este situația. Pot să vă spun că săptămâna trecută am uh, discutat foarte mult cu sindicatele agricole din regiunea mea și am avut discuții îndelungate cu ei. Am mers, am vizitat ferme agricole, exploatații de lapte și pot să vă spun că dacă ați avea un astfel de discurs, domnule Rasmussen, în fața producătorilor de lapte, reacțiile ar fi violente, pentru că dacă le spuneți oamenilor că toate merg bine, că prețurile cresc din iunie încoace, ei, ca și cum v-ați bate joc de ei pe față. Și am senzația că aproape e ca și cum vă bateți joc de noi astăzi aici pe față și nu sunt mulțumită absolut deloc. Această filiară a laptelui nu funcționează cum trebuie. Și mie mi se pare că uh, serviciile dumneavoastră ale comisiei nu sunt destul de reactive și faptul că aveți un astfel de discurs mie nu mi se pare prea corect. Eu aș dori să spun că există un anumit număr de măsuri care au fost luate. E bine faptul că se întrunește Consiliul pe marginea acestui subiect. Eu sper că măsurile ce vor fi luate cu ocazia acestui Consiliu de Ministri, Consiliul Extraordinar, vor reuși să liniștească uh, fermierii și producătorii de lapte, pentru că acești oameni se află într-o situație de disperare, de suferință și trebuie să i încurajăm. Și indiferent care vor fi măsurile ce vor fi luate, eu sper, ca și ceilalți colegi, că vom simți anumite efecte pozitive pe teren. E o profesie care în ultimii ani nu mai are niciun fel de viziune pe termen lung și asta și datorită reformelor politice agricole comune care s-au operat în trecut. E o profesie fără viitor pentru tineri, pentru că se prevăd tot felul de restructurări și la momentul de față, nu își mai pot permite să aibă o viziune pe termen lung. Această criză a laptelui și faptul că s-a pus capăt, uh, s-a pus capăt sistemului de cote, mie mi se pare că e o greșeală, o greșeală majoră. Sper că se va prevedea un sistem de reglementare demn de acest nume, pentru că altfel, așa cum a spus și doamna de Lange, nu văd cum vom reuși să uh, trecem peste uh, această reglementare, cum am putea să ne descurcăm fără. Pentru că da, am înțeles că acest sistem de cote nu va mai intra încă o dată în vigoare. Însă va trebui totuși să stăpânim producția agricolă, să o controlăm, ar trebui să existe un contract între producătorul de lapte și sistemul de procesare al laptelui, însă insist, să nu uităm pe producători. Nu uitați că există anumite locuri de muncă foarte importante în această filieră uh, agricolă și industrială de procesare a laptelui, locuri de muncă care sunt tot atât de importante uh, pentru noi ca și uh, fermierii. Mulțumesc! Mai există încă trei, patru oratori care s-au înscris de cuvânt. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vreau să fac și eu niște observații în ceea ce privește raportul Comisiei. În primul rând, vreau să subliniez faptul că tendința în sectorul laptelui este cea corectă, însă, așa cum s-a mai menționat, aceste prețuri încă nu sunt favorabile pentru revenirea pieței de lapte. Trebuie să nu ne oprim în loc, trebuie să continuăm să muncim în acest domeniu. Ar fi o mare, mare greșeală să nu facem nimic acum. Ca și înainte, sunt de părere că piața internă este cea care trebuie să înregistreze creșteri, creșterile să se înregistreze pe această piață. Este de asemenea, sunt de asemenea importante și produsele conexe produselor uh, lactate, iar pe piața pe piața comunitară trebuie să ne asigurăm că ne vom folosi de instrumente pe care le-am mai folosit în cadrul Uniunii Europene. Să discutăm acum despre strategii. Avem nevoie de noi tratate între țări, între, între state și producătorii de lapte, și în acest caz e, vorba, e nevoie din nou de lucruri noi. În ceea ce privește Germania, eu aș spune că comerțul nu este uh, nu este unul care face mai multe decât ar trebui să facă. Ar trebui ca, să, ca acest comerț să aibă instrumentele de care are nevoie pentru a se descurca singur, să nu aștepte tot timpul ajutor. Avem nevoie de strategii, în primul rând, astfel încât laptele să poată fi vândut la prețuri corespunzătoare. Adesso, uh, George Lyon. George Lyon, acum două minute. Foarte pe scurt, domnule președinte, știu că ne cronometrați. Aș dori, în primul rând, să spun că salut prezentarea comisiei și cred că trebuie să fim foarte vigilenți. S-ar părea că piața înceapă să meargă mai bine. Pentru producătorii de lapte s-ar ar trebui să aștepte mai mult uh, până să vadă roadele și până când ei să uh, beneficieze de pe urma uh, acestei ameliorări pe piață. Am avut o discuție în această dimineață cu ministrul francez în care el a venit cu o serie de propuneri pe care nu prea le pot accepta. Într-un uh, domeniu însă mai ales, el sub... Mm, eu cred că noi, Parlamentul și Comisia, ar trebui să insistăm respectiv transparența lanțului lactatelor. În Franța are loc o adevărată anchetă a lanțului uh, lactatelor și surpriza cea mai mare e că nu producătorii beneficiază. Surpriza și cea mai mare este că nici măcar supermarketurile nu uh, uh, adună profiturile, ci super, procesatorii. Deci, iată, ne întoarcem la această problemă cu care ne confruntăm atât fermierii, fermierii cât și consumatorii sunt trișați de către o piață care nu funcționează cum trebuie, nu reflectă uh, scăderea prețurilor și uh, îi dezavantajează pe producători. Francezii spuneau că ar trebui să reexaminăm uh, contractele pe termen lung, contracte care ar permite fluctuația prețului pe piață în funcție de cerere și de ofertă, din care producătorii să beneficieze. Cred că ar trebui să avem această dezbatere la Parlament tocmai pe acest subiect. Așteptăm raportul Comisiei uh, care va analiza acest uh, lanț de producție în Europa. Ni s-a promis că el va fi publicat în uh, decembrie și cred că ar trebui să insistăm să avem un sistem care să favorizeze atât consumatorii cât și producătorii. Uh, dacă Comisia dorește să aibă o politică orientată pe piață, atunci ar trebui să lucreze și pentru producători și pentru consumatori și cred că Parlamentul ar trebui să insiste pentru acest obiectiv. Mulțumesc, George. Domnul Sichierski are acum cuvântul proszę państwa zastosowano ciekawą formę interwencji po prostu przeczekać. Domnule președinte, a fost o formă de intervenție foarte interesantă, pur și simplu o poziție de așteptare. Mai ales că vorbim despre timpul dinainte de elegeri și atunci, într-adevăr, am observat această, această tendință de a aștepta mai mult. De ce să așteptăm? Câți agricultori au trebuit să își oprească producția? Cred că acesta e următorul val. Însă unde sunt cauzele? Unde trebuie căutate cauzele? E oare cumva cererea mai scăzută din cauza crizei? Există alte motive pentru criza din sectorul lactatelor? Și aceasta e o întrebare interesantă. Și mai trebuie de asemenea să discutăm despre viziunea pe termen lung și cum ar trebui definită aceasta. Dacă nu vom discuta despre soluții pe termen lung, ne vom pierde încrederea. Și atunci se va întâmpla ca o, par, o mare parte din bugetul european să fie, să fie dată iarăși spre agricultură. Deci să căutăm cauzele. Mulțumesc. Stefan Lefort pentru a încheia discuțiile. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Foarte multe lucruri au fost deja spuse. Este o criză care inițial nu ține doar de sectorul lactatelor, ține de o criză mai globală. Apoi, e o criză conjuncturală, scăderea prețurilor. Avem nevoie de măsuri conjuncturale și, de altfel, vă mai referi la uh, modul în care putem controla oferta. E nevoie de o intervenție clară. Trebuie să cerem statelor membre această reacție în așa fel încât să nu se pună pe piață un volum de lapte excedentar. Pentru că acesta e sistemul pe care îl avem în momentul de față. Și acesta ar fi un prim punct. Apoi, un al doilea punct major e faptul că nu vom reuși să rezolvăm problema producătorilor și subliniez de altfel că această problemă se va extinde și către alți producători, nu numai cei de lapte. Deci nu îi vom calma decât dacă le vom propune un proiect care să reprezinte un adevărat viitor pentru agricultura europeană. Și aici intervine problema reglementării, modul în care abordăm alimentația prin intermediul pieței. Nu putem să lăsăm deoparte aceste aspecte. Acum câtva timp, toate chestiunile acestea legate de stăpânirea volumului oferit pe piață, e bine, nimeni nu vrea să discute aceste lucruri și nimeni nu a îndrăznit să propună o alternativă la aceste cote de lapte. Eu pot să vă spun în mod clar, în momentul în care, la nivelul Europei, nu vom mai uh, controla volumul ce este pus pe piață, atunci vom avea adevărată concurență între statele europene. Și piața cum va acționa? Va favoriza pe cei care sunt mai competitivi, iar pentru restul producătorilor, aceștia nu au decât să se descurce cu riscurile. Deci e nevoie de o dezbatere politică în ceea ce privește reglementarea piețelor. Uh, și acest lucru trebuie să se aplice întregului sistem agricol, nu doar laptelui. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Bineînțeles, doresc să mulțumesc de asemenea și domnului Rasmussen din partea comisiei. Sper că în raportul său va ține seama și de nemulțumirea ce s-a evit în această comisie față de uh, problema laptelui, sectorului lactatelor. Și sperăm că inițiativele Comisiei noastre și inițiativele întregului Parlament European vor fi ascultate și înțelese pe uh, viitor, mai ales în ceea ce privește uh, Consiliul European de pe 19-20 octombrie. Acum putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi și anume activitatea Curții Europene de Conturi în domeniul agriculturii. Dore, urez bun sosit domnului Fenesi, director uh, Uh, din grupul 1, și anume agricultură și resurse naturale, care ne va prezenta metodologia generală a Curții de Conturi pentru sectorul agricol, și anume metodele utilizate și rezultatele obținute recent. Dau acum cuvântul domnului Fenesi pentru a ne face această prezentare, maxim 15-20 de minute. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, members of the committee, Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Aș dori, în primul rând, în numele Curții de Conturi, să îmi exprim uh, aprecierea față de activitatea dumneavoastră și să vă mulțumesc că uh, dați ocazia de a vă prezenta activitatea Curții de Conturi în cadrul uh, ședinței Comisiei dumneavoastră de astăzi. Știu că timpul este important, deci o să încerc să fiu cât de succint, cu putință și inutil să precizez dacă aveți întrebări suplimentare care cu mare plăcere uh, voi răspunde la ele. În primul rând, curtea este formată din patru grupuri de audit și un grup orizontal de audit. Grupul de audit 1, pe care urmează să vi-l prezint, se ocupă de controlul cheltuielilor în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale, în domeniul pescuitului, protecției mediului, sănătății și protecției consumatorului. Are un personal de aproximativ 140 de auditori și personal adițional cu un buget de aproximativ 58 de milioane de euro. Foarte pe scurt, în ce privește metodologia, Curtea aplică standardele internaționale de audit dezvoltate de către Intosai, care este Organizația Internațională a, organi- a Instituțiilor Superioare de Audit și a IFAC-ului, Federația Internațională de Control Automat. Într-adevăr, în calitate de membru al INTOSAI, Curtea participă în mod activ la dezvoltarea acestor standarde. Mandatul curții vizează auditul financiar, precum și auditul de performanță și încearcă să contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii Europene și să acționeze ca în calitate de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii Europene. Aș dori foarte pe scurt să prezint metodologia de lucru și rezultatele auditului financiar și apoi foarte pe scurt să vă prezint activitatea noastră în domeniul uh, auditului de performanță. În termeni generali, auditul financiar analizează dacă operațiunile financiare au fost uh, în mod adecvat uh, înregistrate, desfășurate și executate în mod uh, legal. Rezultatul principal al auditului financiar al curții se regăsește în declarația anuală de asigurare, cunoscută sub acronimul francez DAS, Declaration d'assurance, care este prezentată anual de către curte în atenția autorităților bugetare. Acest DAS reprezintă o dată foarte importantă în dezbaterea privind descărcarea de gestiune bugetară. Raportul din 2008 va fi prezentat la, în uh, Comisia de Control Bugetar al Parlamentului și la plenara din luna noiembrie. În ce privește declarația de asigurare, ea consistă din două elemente. Primul element e un aviz cu privire la uh, conturi și apoi un aviz cu privire la legalitatea tranzacțiilor uh, suplimentare. E vorba de o evaluare a modului în care instituțiile europene își gestionează părțile respective din buget, inclusiv gestionarea directă de către Comisie și gestiunea comună cu statele membre. Încercăm să evaluăm dacă operațiunile financiare care stau la originea conturilor au fost înregistrate corect și executate în mod legal și gestionate conform normelor. De-a lungul anilor, Curtea a dat în mod general, o declarație pozitivă în ce privește legalitatea conturilor, deși în anumite situații lucrurile nu au stat chiar așa, însă deocamdată avizul său cu privire la legalitatea și la regularitatea tranzacțiilor uh, uh, suplimentare a fost negativă. În ce privește agricultura, Declarația de asigurare a înregistrat o îmbunătățire a situației pe piață de-a lungul anilor, care se datorează în mare parte introducerii sistemului IACS și recent introducerii uh, schemei unice de plată și a zonei unice de plată. Datorită importanței acestei scheme, Curtea a uh, dedicat o mare parte din resursele sale de audit pentru a verifica plățile derivate care uh, derivă din uh, aceste titluri. Curtea a ajuns la concluzia că, odată cu introducerea acestei scheme, potențialul de plăți uh, nereglementare a scăzut. Însă, Curtea a mai subliniat și că cheltuielile în domeniul dezvoltării rurale Uh, pot uh, înregistra o rată mare de eroare, datorită mai ales condițiilor foarte complexe pe care fermierii trebuie să le respecte în acest domeniu. Nu o să intru în detalii în legătură cu felul în care curtea uh, își redactează declarația de asigurare. Cred că e suficient să amintesc că se testează și se fac analize foarte detaliate de sistem pentru a vedea dacă sistemele de gestionare sunt sănătoase și dacă a evalua modul în care ele uh, sunt conforme cu normele comunitare. Cursa se bazează și pe alte dovezi, care însă au o importanță secundară, repre respectiv reprezentarea gestion, uh, uh gestiunii, de exemplu, directorii agențiilor de plăți, uh, de declarația directorului general al DG Agri și așa mai departe. Și noi determinăm dacă, încercăm să, să vedem dacă aceste declarații sunt corecte sau nu. Încercăm de asemenea să vedem dacă declarațiile întrunesc anumite criterii și s-ar putea câteodată să fim obligați să apelăm și la alți auditori externi. În ce privește folosirea resurselor, DAS-ul reprezintă cam 50% din uh, resursele disponibile. Dacă doriți explicații mai detaliate în ce privește metodologia curții cu privire la DAS, aș dori să vă invit să consultați uh, pagina internet a curții, unde metodologia noastră de lucru este foarte pe larg prezentată. În ceea ce privește auditurile de performanță, Acestea au, au devenit um, teme de care se ocupă DAS. De asemenea și alte resurse, cum ar fi auditele de performanță și de asemenea încă un alt tip de audite. Aceste audite sunt cele care examinează eficiența pe care o are, o are politica în anumite domenii. De asemenea, să mai ating și următoarele puncte, au fost sau nu atinse obiectivele și care au fost impact, impacturile anumitor măsuri. În ceea ce privește performanța programului de muncă, Curtea adoptă o strategie de audit multianuală și aici trebuie îndeplinite anumite scopuri. Această strategie multianuală poate fi găsită pe, pe pagina noastră de internet. Cortul, cur, curtea dorește de asemenea să, să efectueze uh, să efectueze o examinare a impactului pe care auditul îl are în anumite domenii și de asemenea se folosește și de alte uh, considerații în ceea ce privește deciziile politice, Curtea de Audit se ocupă și de acestea într-un timp stabilit. Există foarte multe subiecte care sunt examinate de curte. Domeniul meu este ajutorul alimentar pentru persoanele care uh, au nevoie de acest ajutor și de asemenea în proiectul Life Nature sunt, impl- sunt implicat. Există de, uh, mă ocup de asemenea de măsurile de, um, de promovare a agriculturii. De asemenea, de asemenea, am examinat sprijinul pe care îl oferă Uniunea Europeană pentru stocarea cerarelor. Uh, în domeniul uh, pescuitului am examinat sistemele de control și inspecție în ceea ce privește regulamentul de conservare a resurselor de pește comunitare. Acum doi ani am uh, examinat de asemenea ecocondiționalitatea și dacă aceasta este sau nu o politică eficientă. Toate aceste audite au fost publicate în raporturile speciale pe care le găsiți pe pagina noastră de internet. În plus, și probabil ar trebui să șoptesc acest lucru, în scurt timp, Curtea va publica un raport special în ceea ce privește piața lactatelor. Mai există de asemenea un număr de sarcini care trebuie finalizate în anul viitor, cum ar fi să intre în operaționalitate programul lider, uh, siguranța cărnii importate, măsuri uh, agro, uh, agroeconomice. De asemenea, acum analizăm și reformele Uniunii Europene pe piața zahărului. Acum curtea își um, redactează programul anual de lucru pentru 2010. Odată aprobat, acesta va fi prezentat uh, Parlamentului probabil în ianuarie 2010. Și în final, din partea domnului Gheja Halaș, aș vrea să, vă, să transmit din partea dânsului faptul că regretă că nu a putut să vină astăzi aici să facă această prezentare, dar a spus că își dorește să fie prezent la o dată ulterioară. Mai trebuie să menționez faptul că toți membrii grupului sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă voi răspunde cu plăcere la orice întrebări ați putea să aveți. Sper că nu mi-am depășit timpul. Vă mulțumesc. Doctore, nato benissimo. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Fenesi, pentru această prezentare și înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi, Domnul Ashford a cerut să, inter- să intervină. Da, mulțumesc, domnule președinte. Două elemente foarte pe scurt. Uh, sunt convins că Curtea de Audit face o muncă extraordinară și aceasta se uh, vede întotdeauna în declarația lor de asigurare. Um, există câteva elemente care sunt deosebit de importante pentru mine. S-a vorbit despre aceste audituri de performanță și despre modul în care se evaluează eficiența. Eu cred că um, aceste audituri sunt deosebit de importante și ar trebui să avem un cuvânt de spus asupra lor. În al doilea rând, ar fi bine dacă pe viitor Curtea de Audit, de câte ori operează un audit, ar reuși să identifice și, de, și uh, vinovații în cazul în care există anumite încălcări. Vă mulțumesc pentru atenție. Dottor Fenesie, vuole reagire a queste domande? Mulțumesc. Domnul Fenesie, eventual uh, doriți să reacționați? Nu? Foarte bine atunci. Uh, haideți să trecem atunci la punctul următor de pe ordinea de zi. La punctul 6 trecem direct, pentru că, așa cum am spus uh, la începutul ședinței, punctul 5, anume politica în domeniul calității produselor agricole, va fi abordat mai târziu. Punctul 6 este deosebit de important. E vorba de prețurile produselor alimentare în Europa implementarea foii de parcurs. După cum bine știm, laptele este un exemplu care ilustrează faptul că prețul uh, produselor agricole uh, este extrem de volatil și vedem o scădere constantă a prețurilor. Această scădere s-a întrerupt în 2007. Atunci am cunoscut o creștere sensibilă a prețurilor, care au ajuns până la un moment dat la un prag excepțional, la începutul lui sfârșitul lui 2007, începutul lui 2008, după care în foarte multe țări prețul produselor agricole a scăzut, însă conjunctura structurală care a dus la creșterea prețurilor produselor agricole pare să continue pe baza ceea ce am putea prevedea pentru următorii 10 ani. Și atunci întrebarea este următoarea. Am abordat acest lucru din punct de vedere al produselor lactate. Uh, acum avem ocazia să ascultăm uh, prezentarea comisiei și mulțumesc domnului Bascu pentru uh, prezența sa în sală. Ah, mi se spune că domnul Bascu încă nu a ajuns în sală, ci va veni peste câteva minute și atunci ne aflăm într-o situație oarecum dificilă. Cred că nu ar fi rău să abordăm acum această chestiune a volatilității prețurilor. Domnul Bascu ne va vorbi despre foaia de parcurs, iar grupul la nivel înalt consacrat competitivității industriei agroalimentare, care a pus la punct anumite indicații și strategii în acest domeniu, uh, ne va aminti faptul că volatilitatea prețurilor este o chestiune căreia trebuie să-i acordăm toată importanța uh, și atenția noastră, pentru că aceasta se înscrie și în reforma politicii agricole comune. E vorba de decuplare. Acest lucru va relansa oarecare volatilitatea prețurilor cu care nu mai eram obișnuiți în ultima vreme și constatăm deja acest lucru în uh, sectorul lactatelor. Există câteva semne încurajatoare, dar uh, Uh, poate că în alte uh, sectoare de activitate uh, acestea vor întârzia înainte să apară și poate că producătorii nu vor reuși să reziste unor prețuri atât de scăzute. Și atunci întrebarea este cum anume putem să gestionăm riscul în domeniul agricol și cum putem să gestionăm volatilitatea prețurilor. Iată o temă care cu siguranță va reveni la ordinea zilei. Și domnul Bascu va avea cuvântul imediat ce va intra în sală. Apoi vă propun să uh, avem dezbateri. Da, putem, poate, acum deja să începem. Da, vă rog, dacă doriți să interveniți. Da, domnule președinte, am, în ceea ce privește această prezentare legată de prețurile produselor alimentare în Europa, cred că se referă și la petiția lansată în Parlamentul European, și anume crearea unui asemenea observator a prețurilor alimentare. Și deci, domnul Bascu ne va vorbi într-adevăr despre uh, înființarea acestui observator a prețurilor la produsele alimentare vom vedea care uh, va fi poziția Comisiei. Eu sper că da. Însă Comisia trebuia să ne facă o prezentare în ceea ce privește modul în care se implementează foaia de parcurs. Eu am preferat mai întâi să subliniez importanța acestei chestiuni pentru că e un subiect care va reveni la ordinea zilei pe viitor. Cum anume putem gestiona această volatilitate a prețurilor? Apoi, bineînțeles, obținerea unor informații corecte și asta prin intermediul unui astfel de observator al prețurilor. Mai dorește cineva să ia cuvântul, să intervină acum? Parcă am văzut pe cineva care ridicase mâna. Sorry. Did he say my name? Right, thank you. Thank you very much. Uh, this uh, dovetails a little bit in... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, volatilitatea uh, în ceea ce privește inputul și outputul. Iată că intrăm acum în uh, sezonul de toamnă și este clar că prețurile vor crește și nu știu dacă Comisia are atitudinea corectă în ceea ce privește acest aspect. Au existat în ultima vreme foarte multe probleme în porturile europene în momentul în care au ajuns vase încărcate cu produse agricole uh, acestea au fost refuzate și până la urmă ce s-a constatat? S-a constatat o creștere subită a prețurilor tocmai la acele produse agricole și dacă vrem să punem capăt al acestei volatilități, asta este prima chestiune pe care trebuie să o rezolvăm. Mulțumesc, spune domnul președinte, văd că domnul Bascu a ajuns în sală îi voi da cuvântul în așa fel încât să ne prezinte ultimele informații legate de foaia de parcurs. Domnul Bască este în sală? Bun, atunci îi dau cuvântul cu mare plăcere, după care vom lansa dezbaterea. Mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru această mică întârziere. Am avut o problemă de coordonare. Aștept și ca calculatorul să funcționeze, aș dori să vă fac o prezentare a acestui subiect care este destul de tehnic, însă aș dori între timp să fac o introducere în acest subiect. Subiectul prezentării mele, obiectul prezentării mele este să vă prezint uh, stadiul lucrărilor în ce privește implementarea foi de parcurs uh, la roadmap, care a fost adoptată de către Comisie în decembrie 2008 pentru a studia funcționarea filierei alimentare în Uniunea Europeană și care a propus și o serie de recomandări, a făcut propuneri, sugestii politice care au făcut obiectul acestei foi de parcurs, în număr de cinci. Înainte de a intra în uh, miezul subiectului, aș dori să fac câteva observații. Încă studiem sau uh, lucrăm uh, în ce privește implementarea acestei foi de parcurs, deci nu pot să vă prezint în amănunt concluziile lucrărilor noastre și principalele recomandări, recomandări uh, politice. Și în al doilea rând, înainte de a intra în uh, subiect, aș dori să vă reamintesc motivul pentru care am lansat această foaie de parcurs și care este situația în sectorul agroalimentar. Având în vedere că se pare că avem probleme tehnice, că nu putem folosi calculatorul, sper că ați primit cu toții prezentarea mea. Lucrăm de 2 ani în sectorul agroalimentar în mod intensiv și aceasta pentru că din uh, al doilea semestru 2007 ne-am confruntat cu o creștere foarte mare la prețurile la produsele agricole, care a dus și la o creștere foarte mare a prețurilor la consum, la produsele alimentare. Și în urma și scăderii produselor agricole din, uh, de la jumătatea anului 2008, ne dăm seama că prețul de consum la produsele alimentare nu scade uh, la fel de rapid. Deci, au fost exprimate îngrijorări în ce privește funcționarea acestui sector, mai ales în ce privește transmiterea schimbărilor de preț de la producători la industria agroalimentară și uh, marea distribuție, supermarketurile, și apoi repartizarea valorii adăugate în această filieră. Deci nu numai între agricultori și uh, supermarketuri, ci și uh, în uh, ce privete industria prelucrătoare. De asemenea, au fost uh, exprimate îngrijorări în ce privete diferenele de nivel de preț între produsele alimentare în Uniunea Europeană. Și în prezentarea mea, la pagina numărul 3 și 4, avem câteva grafice. Ne dăm seama că față de creșterea prețului la lapte la sfârșitul 2007, prețul la principalele produse lactate a scăzut cu 50 până la 60% într-un an, iar prețul la consum la produsele lactate au scăzut doar cu 1%, au crescut cu 10% în câteva luni și într-un an și jumătate nu au scăzut decât cu 1%. Deci, diferența este imensă. Și trebuie deci să ne întrebăm dacă această piață, dacă această filieră funcționează bine. La pagina numărul 4 ne dăm seama că diferențele de preț sunt foarte mari între prețul la materiile prime, la materiile prime agricole, între statele membre ale Uniunii Europene, ne dăm seama că variația este de 60% la prețul produselor alimentare de bază, precum carnea tocată de vită, carnea de porc, uh, pâinea și așa mai departe. Deci e vorba de aspecte foarte importante în ce privește buna funcționare și eficiența filierei agroalimentare. Și în legătură cu aceste îngrijorări au fost lansate o serie de inițiative în, ultimii, în ultimile 24-30 de luni. Prima inițiativă, comunicarea din mai 2008, care viza mai ales rolul speculației, monitorizarea prețurilor agricole și monitorizarea funcționării acestei filiere. A doua inițiativă luată vizează comunicarea din decembrie 2008 care venea cu această foaie de parcurs, roadmap, cu cinci propuneri de bază. În paralel cu aceste lucrări ale Comisiei au fost lansate alte inițiative grupul la nivel înalt uh, în ce privește competitivitatea în domeniul alimentar, un grup care s-a ocupat foarte mult de competitivitatea în sectorul agroalimentar. De asemenea, în 2008 și în 2009 am beneficiat și beneficiem în continuare de lucrările privind uh, funcționarea pieței unice în uh, sectorul supermarketurilor, marea distribuție alimentară. Deci astfel am putut să facem lumină asupra funcționării lanțului agroalimentar. Pentru a reveni la pagina diapozitivul cu numărul 6, foaia de parcurs, am avut în această foaie de parcurs o propunere privind îmbunătățirea competitivității sectorului agroalimentar, a doua propunere consolidarea punerii în aplicare a regulilor de concurență în această filieră, a treia propunere vizează studierea aprofundată a cadrului de reglementare în care funcționează această filieră în uh, diversele state membre. A patra propunere vizează punerea sau lansarea unui uh, instrument de urmărire a prețurilor agricole și agroalimentare în întreaga filieră și a cincea propunere vizează studierea acolo unde e nevoie a unor măsuri pentru a limita impactul speculației pe piața produselor derivate. Am studiat foarte mult punerea în aplicare acestor uh, cinci propuneri. Aș dori să revin asupra a două sau trei dintre ele. Prima propunere vizează consolidarea competitivității filierei agroalimentare. Această propunere a fost lansată de către acest grup de, uh, de la înalt nivel privind competitivitatea alimentară, care a adoptat 30 de recomandări care vor fi puse în aplicare în următoarele luni, în următorii 2-3 ani, mai precis, și aceste propuneri, aceste recomandări vizează 5 subiecte principale, politica agricolă de protecție a mediului, a doua temă, piața unică, sau funcționarea pieței unice în, pe piața alimentară. A treia temă vizează operațiunile uh, industriale, industria alimentară. Al patrulea set de recomandări vizează cercetarea și inovarea și, în fine, ultima propunere cu privire la politica comercială și exporturi. Al doilea sector important uh, pe care l-am studiat îl reprezintă relațiile între actorii din această filieră și, și în acest domeniu am uh, organizat audieri cu actori din această filieră și cu rețeaua de autorități uh, concurente la nivel național și am studiat mai ales două aspecte principale. În primul rând, aceste existența potențială a practicilor anticoncurență în anumite domenii și în anumite sectoare am studiat și relațiile între competențele de negociere și posibilitatea de a avea practici neloiale, practici neechitabile, practici comerciale uh, inechitabile față de anumiți actori economici din această filieră. Am uh, avut deci acest studiu, în uh, următoarele săptămâni vom veni cu recomandări concrete. Patru, al patrulea domeniu de lucru, tot ce e legat de transparență, punerea în aplicare de instrumente de monitorizare a prețurilor, tot ce vizează transparența atât de necesară în uh, funcționarea produselor derivate și aici încercăm să lansăm un instrument de monitorizare a, pie- a prețurilor pentru toate statele membre, uh, un instrument care există în anumite state membre, și am avut o serie de activități analitice în ce privește repartizarea valorii adăugate în această filieră și în ce privește transmiterea prețurilor. Din păcate, nu putem folosi calculator, e vorba de probleme foarte tehnice și deci nu voi face decât să vă prezint concluziile acestei, acestei lucrări analitice. Concluzia generală este că de 15 ani am asistat la o scădere masivă a segmentului agricultură pe uh, totalul valorii adăugate în uh, această filieră, 95 segmentul agricultură, deci profitul generat de către industria alimentară era de 31%, în 2005 avem 24% și această scădere se datorează faptului că sectorul agricol nu a reușit să repercuteze uh, prețurile de la, la, la, la produsele, la materiile prime, pe prețurile finale care au rămas stabile în ultimii ani. Alt aspect legat de prețuri, de, de 15 ani am constatat că legătura între prețurile în sectorul agricol și uh, prețurile din industrie, mai ales în uh, domeniul uh, marii distribuții. Această distribuire este mai puternică în noile state membre decât în vechile state membre și e foarte interesant că această transmitere a prețurilor s-a schimbat Uh, în uh, amploarea sa din anul 2007, deci de la creșterea foarte masivă la prețul materiilor prime, pentru că ne dăm seama că avem o adevărată spirală. Prețurile alimentare au crescut foarte mult datorită creșterii prețurilor la materiile prime, însă de la începutul anului 2008 ne dăm seama că prețurile alimentare au scăzut foarte puțin, deci prețurile alimentare scad ca foarte, foarte ușor, ca o pană, uh, Uh, deci, uh, iată, ne confruntăm cu o problemă de asimetrie, o problemă de uh, transmiterea prețurilor în acest domeniu. Ce putem face față de aceste concluzii provizorii? E, deocamdată e destul de greu de acționat și e destul de greu să tragem concluzii generale care să fie valabile pentru ansamblul țărilor și ansamblul sectoarelor de activitate, pentru că fiecare filieră este, are specificitatea ei în funcție de produse, în funcție de țară motivele acestei repercutări slabe ale asupra prețurilor uh, nu uh, reflectează o problemă de funcționare a filierelor, ci reflectează o situație legată de mai degrabă de strategii din partea întreprinderilor, care au legături uh, între ele pe termen lung și sunt elemente care nu reflectă, o, nu oglindesc o bună funcționare a ansamblului uh, sectoarelor. Un ultim punct pe care aș dori să le evoc este faptul că toate aceste lucrări sunt pe cale de a fi finalizate și probabil că vom prezenta un raport în săptămânile ce vor urma atât în ceea ce privește modul în care funcționează filierele, cât și în ceea ce privește recomandările noastre de ordin politic. Uh, acest raport, în principiu, ar putea fi adoptat de către Comisie până la sfârșitul anului 2009. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Bascu, pentru această prezentare. Mi se pare deosebit de important să aprofundăm analizele pe care le face Comisia, pentru că, așa cum am constatat în nenumărate sectoare din agricultură, nu numai sectorul produselor lactate, există o scădere puternică a prețurilor la produsele agricole care nu sunt repercutate în prețurile pe care le plătesc uh, consumatorii. Și deci e o problemă pe care ne dorim să o rezolvăm în sânul acestei comisii. Pentru aceasta ar trebui să examinăm motivele pentru care nu reușim să menținem o valoare adăugată mai importantă pentru produsele agricole. Poate că există anumite probleme organizaționale, și anume modul în care lumea uh, din domeniul agriculturii este organizată, modul în care și-ar putea conserva această capacitate de producție și de contractare. Dar ceea ce este clar este că va trebui să determinăm de ce acest transfer de valoare nu se regăsește în verigile cele mai slabe ale lanțului alimentar. Spre exemplu, producătorii sau consumatorii. Deci vă invit să participați la această dezbatere, invit Comisia să aprofundeze aceste aspecte și, având în vedere că tocmai vorbeam despre volatilitatea prețurilor, e clar că e un subiect ce va reveni ulterior uh, la masa de discuții. Constatăm că există diferențe foarte mari, diferențe cu care nu eram obișnuiți până în prezent și dacă e să analizăm lucrurile la rece, în timp, vedem că, spre exemplu, asta s-a întâmplat cu piețele europene în anii 60, înainte de lansarea politicii agricole comune. Și asta a fost, de fapt, și motivul pentru care s-a lansat această politică agricolă comună, cu scopul de a stabiliza prețurile. Ori astăzi ajungem la o politică agricolă uh, revizuită, uh, în care introducem decuplarea și se pare că, iată că, din nou regăsim acea volatilitate. De aceea ar trebui să analizăm mai în detaliu aceste aspecte și, ulterior, să adoptăm politici care să ne ne permită să-i ajutăm pe fermieri în gestiunea riscurilor. Lansez acum dezbaterile și mai întâi domnul Stoldi are cuvânt. No, he's over there. Yeah, okay. Uh, thank you, Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule have to declare as always because there may be press Mulțumesc, domnule președinte. Țin să menționez faptul că eu sunt un fermier care se ocupă de asemenea și în procesarea alimentelor. Am fost membru al acestui comitet și de 15, de, 50, de 15 ani în cadrul Parlamentului. Domnule, mă întreb pe ce planetă trăiți. Cred că trăiți pe o planetă diferită. Cel puțin nu în, pe planta pe care trăim noi. Spuneți că aceste costuri de producție au fost stabilizate sau că au căzut. Îmi dați voie să vă reamintesc următorul lucru. Prețul petrolului a continuat să crească, iar acest lucru are efect asupra fertilizatorilor cu nitrogen iar acest efect a avut, acest efect a fost dramatic în Uniunea Europeană. Fermierii au trecut mai departe încearcă acum să-și găsească un loc pe piață, se află în uh, concordanță cu ceea ce ne spune Organizația Mondială a Comerțului, dar dați-mi voie să vă explic în cazul în care nu înțelegeți că agricultura nu poate să continue să fie o afacere de familie, trebuie să poată să se susțină. E vorba de costuri uh, de forță de muncă și e vorba de asemenea de legislația în ceea ce privește pesticidele și care are efect efecte enorme în industria noastră. Noi nu vom continua să producem alimente dacă noi nu putem să trăim din această acțiune. Și întreb Comisia, au aruncat o privire spre viitor în ceea ce privește asigurarea alimentelor, cât timp vom putea continua să avem alimente în Uniunea Europeană. E clar că nu consumatorii sunt cei care au beneficiat de scăderea prețului produselor agricole va, vor rămâne lucrurile tot așa, gr- prețul grâului tot scade, se vinde foarte ieftin tona acum, aproape nici măcar 100 de euro o tonă. În anul 2007 ne aflam la o valoare dublă a acestui preț. Asociațiile consumatorilor se plâng că prețurile, prețul pâinii crește atât de repede. Agricultura trebuie să se poată susține și de aceea consider că trebuie să, încer- să încercăm să găsim metode prin care să asigurăm că vor exista alimente și de asemenea agricultura trebuie să trăiască pe această piață. So, Garcia. Mulțumesc. Ralz Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi s-a părut cam nemulțumitoare prezentarea Uh, reprezentantului Comisiei. Uh, am fost cam dezamăgită. Eu am fost uh, deputată de peste șapte ani în această comisie și de multe ori în această comisie s-au ajuns la aceleași concluzii la cele pe care ne le-ați prezentat dumneavoastră. Și nu prea văd la ce ne servește acest, uh, acest raport pe care ne l-ați făcut dumneavoastră, doar ca să aflăm că există diferența între prețurile pe care uh, le plătește consumatorul și cel pe care îl primește producătorul. Doamna Bațeli, și am avut ocazia să colaborez cu ea în calitate de reprezentant al Partidului Popular European, a avut un raport uh, Uh, care a fost aprobat de, cu mare majoritate de către Parlamentul European și se cerea Comisiei Europene să creeze un observator european al prețurilor la alimente. Un sistem pe care dumneavoastră îl puteți instaura cu instrumentele pe care le aveți la dispoziție și care ar permite odată pentru una ca să uh, uh, rezolvăm problema pe care o evocă uh, producătorii. Există anumite practici ilegale pe piață și acest lucru dezavantajează producătorii locali. Ceea ce ne-a spus dumneavoastră, și anume că între 31 la 24% e partea pe care o primește producătorul, uh, ei bine, acest lucru nu s-a repercutat asupra prețurilor. Uh, problema e următoare, este că din partea lanțului de distribuitori nu li s-a lăsat nicio posibilitate, nicio marjă de manevră. Și asta este o adevărată problemă. Am văzut cum au venit producătorii și au denunțat această situație într-o audiere publică. Avem nevoie de liberă concurență, avem nevoie de o economie socială de piață care să fie durabilă și în domeniul agricol. Și tocmai de aceea uh, producătorii ne-au cerut cerut să se publice în mod sistematic prețurile la produsele agricole și pentru asta singura noastră posibilitate este să instaurăm acest observator al prețurilor la alimente, pe care aveți datoria de a-l înființa. Dacă nu faceți acest lucru, atunci în ziua în care Parlamentul va avea putere de codecizie, noi vom elabora un raport din proprie inițiativă și vă vom cere să faceți acest lucru. Și facem asta în numele producătorilor uh, și fermierilor uh, europeni. Mulțumesc, Albert Desa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am cu mine niște statistici. Aceste statistici sunt interesante, se referă la Germania și de aceea nu le putem, nu le putem compara și cu noile state membre, dar totuși este o comparare între 1970 și 2007. În anul 1970 aveam încă, în ceea ce privește agricultura, anumite a, următoarele cifre de la 47,7% la, pro, procente la 24,8% în 2007. De aceea e important să vedem cum arătau aceste cifre în anii în care facem comparație. Era vorba despre costul uh, costul produselor din care se face pâinea, prețul exact la cereale uh, a fost uh, undeva la 18 cenți. În ceea ce privește prețul care ajungea la consumatori, în 1970 era de 66 de cenți, iar apoi în 2007 cerealele constau, costau 250 de cenți. Deci observăm că a crescut foarte mult prețul care ajunge la consumatori. Aceste costuri pe care le suportă un fermier au, nu au o importanță atât de mare la nivel național. Dacă cerealele sunt cu 50% mai scumpe, atunci vom observa că pâinea va costa cu până la 90% mai mult. Deci observăm că aici pro, uh, consumatorii nu sunt cei care beneficiază de modificările de preț în Germania pentru un muncitor industrial pentru în, în industria alimentară. Vedeți aici am niște statistici în care se arată toate cifrele și evoluția lor în aceste date. În 1970 se lucra patru ore și câteva minute, iar în 2007 același lucru se făcea într-o oră și câteva minute. Deci înseamnă că în Germania se s-a, s-au uh, dat tot mai puține fonduri pentru alimentare, iar uh, consumatorii sunt cei care suferă. Nu putem vorbi în acest moment de o, o, un avantaj al consumatorilor. Este de datoria noastră să ne asigurăm că și fermierii sunt cei care vor fi luați în considerare atunci când vine vorba de uh, politicile de pe această piață. Mulțumesc, Albert. Dau acum cuvântul domnului Iart. Thema für unsere Landwirte außerordentlich wichtig. Domnule președinte, ceea ce am auzit a fost foarte important pentru noi și mai ales pentru că aici se discută despre politică, noi dorim ca economia de piață să își revină, dorim ca piața să poată să se susțină și de aceea aici vom discuta despre două probleme. În primul rând sunt prețurile care sunt mici și de asemenea mai trebuie luate măsuri în ceea ce privește Uh, producătorii care să decidă singuri dacă vând sau nu cerealele și produsele pe care le iau. Atunci când va exista un preț minim, uh, producătorii de cereale vor putea să ia în considerare și alte lucruri, cum ar fi uh, biodieselul. Aceste prețuri în scădere uh, Uh, sunt acea de-a doua problemă despre care vreau să doresc, să vorbesc. prețurile tot mai crescute care ajung la cumpărători în ceea ce privește uh, alimentele sunt o problemă. Trebuie să ne întrebăm ce se poate face. Colega mea a spus deja și țin să o felicit pentru faptul că ea a menționat că cea mai puternică armă este să, uh, să încercăm să depășim toate aceste probleme. Fermierul este cel care ar trebui să se afle în centrul uh, atenției. El are acum o acțiune destul de restrânsă și acest lucru ar trebui să fie îmbunătățit. Dacă prețul la cereale s-ar dubla, uh, atunci uh, și prețul la pâine ar trebui să se dubleze? Pe mine mă deranjează aceste lucruri și am impresia că fermierul este cel care are de suferit din cauza prețurilor tot mai scăzute la cereale. Eu consider acest lucru fraudă. Bine, José Bové a chesto la parola. José. José Bové are acum cuvântul. Și apoi doamna Polsen. Mă uluiește tot ce s-a spus în legătură cu prețurile și instrumentele folosite pentru a aduce o anumită coerență în sistem. Aș dori totuși să vă reamintesc că prețurile la nivel mondial n-au fost niciodată prețuri economice, Prețurile la nivel mondial sunt prețuri fixate uh, prin măsuri politice, prețuri de dumping, se vede foarte clar la producția de lactate. 1% din producția mondială o reprezintă Noua Zeelandă și ea distruge toate prețurile mondiale. În ce privește Uniunea Europeană, în cadrul negocierilor de la OMC am acceptat ca prețurile interne să fie prețurile de pe, care se practică pe piața mondială. Și pornind de la acest principiu ne aflăm într-o situație în care nu mai putem să construim prețuri care să permită țăranului să-și acopere prețurile, costurile de producție dezbaterea, oricum dezbaterea propusă în acest document E o dezbatere care, care favorizează industria agroalimentară, dar nu producătorii, nu țăranii. Deci dacă continuăm la fel, mâine ne vom aproviziona pe plan mondial cu produse agroalimentare, dar nu vom mai avea niciun fel de țăran în Europa. Deci nu vom mai avea o politică agricolă, ci o politică în beneficiul industriei agroalimentare. Și cred că e un pericol foarte mare și trebuie să ne întoarcem la punctul zero. Mulțumesc, Jose. Doamna Paulsen. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte limpede că Europa și restul lumii este, se aprovizionează la mici producători. Și cei care beneficiază de pe urma acestei situații sunt mai ales uh, mamuții din sectorul agroindustrial care au posibilitatea de a, de a folosi îngrășămintele, produsele chimice și așa mai departe. E vorba de întreprinderi imense, de tip mamut la nivel industrial, ori uh, agricultura la scară mică, așa cum era practicată pe vremuri, uh, nu mai reușește să-și facă un loc pe piața mondială. Agricultorii încearcă și ei să, să se unească în uh, colectivități. Și cred că producătorii de lactate, de exemplu, sunt foarte importanți însă ei uh, până la urmă își uh, lasă soarta în mâinile unor grupuri precum uh, Danone, Parmalat și așa mai departe. Și cred că noi ar trebui să încercăm să analizăm mai bine situația și să înțelegem de ce agricultorii se află într-o situație atât de disperată în ce privește producția de materii prime în domeniul agricol. acest lanț de intermediari între agricultori, între producători și consumatorii finali este prea lungă și cred că nu cred că ar trebui să dereglementăm uh, agricultura, ci să o reglementăm însă în mod diferit. Nu cred că putem să spunem că ar trebui să revenim la punctul zero, la felul în care se practica agricultura în trecut. O astfel de agricultură nu poate fi practicată în viitor. Însă cred că ar trebui să solicităm instituirea unor mecanisme de stabilizare a prețurilor. care deocamdată sunt foarte oscilante, sunt foarte volatile. Poate că ar fi bine să adoptăm măsuri care să fie mai mult în favoarea pieței și să aducem stabilitate pe piață și aceasta în beneficiul producătorilor, al agricultorilor care suferă atât de mult de pe urma scăderii prețurilor. Poate că nu ar fi rău și să instituim un fond de asigurări, așa cum am uh, procedat în cazul uh, uh, catastrofelor naturale, în cazul inundațiilor, cu tremurelor și așa mai departe. Cred că avem foarte multe soluții la îndemână pe care le-am putea adopta. Cred că ar trebui să încercăm să ne gândim la toate aceste soluții, însă pornind de la baze noi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paulsen. Într-adevăr, Cred că este foarte important să ne gândim la noi instrumente și cred că vom aborda într-adevăr această problemă a volatilității prețurilor și nu recurgând la instrumentele din trecut, uh, nu dorește nimeni acest lucru, însă cred că ar trebui să găsim noi măsuri care să permită stabilizarea veniturilor agricultorilor și printr-un, o, o, o abordare care să țină cont de agricultura în sine. Domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte, foarte, foarte pe scurt, pentru că uh, sunt de acord cu ce spunea Jose Bove și Robert Sturdy, deși poate că mm, voi fi mai uh, puțin politicos uh, decât domnul Sturdy față de reprezentantul Comisiei. E o problemă, trebuie să o analizăm. E adevărat că există o diferență foarte mare între prețurile la producător și prețuri la consumatorul final. Mm, Parlamentul a identificat-o și trebuie analizată. Și salut orice uh, cercetare cu privire la acest, acest vid care există și cred că trebuie să o încurajăm. Însă nu cred că poți să tragi concluzii generale pentru că există piețe locale și piețe specifice. Sigur că există astfel de, producții, de, de piețe, dar instrumentele pe care le avem la dispoziție la nivelul Uniunii Europene sunt comunitare, iar la OMC poziția noastră este unitară. Poate că o să pun o întrebare dificilă, dar foaia aceasta de parcurs ar trebui să aibă o destinație, ori eu nu văd niciun fel de scop final în uh, deliberările pe care, dezbaterile pe care le-am avut până acum. Poate că e doar un uh, progres în curs. Însă, pe mine mă îngrijorează faptul că vom avea doar un uh, nou studiu care nu ne duce nicăieri. Avem în curs ne așteaptă o reformă fundamentală a PAC-ului, o reformă a OMC-ului, uh, Uh, și uh, știm care sunt obiectivele de la Comisie, care de fapt nu fac decât să submineze suveranitatea alimentară și producția alimentară în Uniunea Europeană. Și aceasta mă uh, îngrijorează pe mine, respectiv faptul că activitatea la Comisie nu este coordonată iar producătorii sunt cei care suferă cel mai mult de pe urma acestei discordanțe. Aș dori ca reprezentantul Comisiei să ne asigure că calendarul va fi respectat, că la sfârșitul anului vom fi informați în legătură cu direcția pe care o va urma reforma PAC-ului, dacă va fi o uh, prioritate această diferență între prețuri. Uh, suveranitatea alimentară este prioritatea mea absolută în reforma PAC-ului. Mă întreb dacă Comisia are aceeași prioritate sau vom avea 20 de priorități diferite care nu sunt uh, în acord. Mulțumesc, domnule Schmidt. În uh, încheierea dezbaterii are cuvântul domnul Wojciechowski, vicepreședinte. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dobrze, że prowadzimy tę dyskusję i myślę, że tak pro, po, krok Domnule președinte, în ceea ce privește nevoile de care, pe care trebuie să le îndeplinim acum, e intră în discuție întrebarea dacă avem nevoie într-adevăr de, de o uh, agricultură. Uh, am tot discutat în, ultim, în ultimii cinci ani despre reforme pe piața agricolă și se vorbea despre renunțarea la aceste reforme. Dacă e să vorbim despre reforma de pe piața vinului, a alimentelor, atunci ajungem la următoarea întrebare. Cum putem să îi convingem pe fermieri să producă mai puțin? Am fost recent în Japonia. Foarte mulți dintre dumneavoastră știu acest lucru probabil, iar acolo am văzut că pe fiecare acru de pământ se cultiva pământ. Oriunde existau 200 de, 200 de metri pătrați lângă o casă, exista și un câmp de orez. Acest lucru uh, nu este profitabil, dar totuși se face. De ce, pe, de ce la ei merită să cultive asemenea suprafețe mici și la noi nu? 3 dolari pentru un kilogram orez, de orez. Probabil că acesta este un preț care e bun pentru ei la consumator. Unii colegi sunt de aceeași părere cu mine. Ne întoarcem din nou la următoarea întrebare. Ne dorim să avem o agricultură sau nu? noi ne comportăm de parcă ne îngrijorează agricultura și dorim să facem ceva, dar în același timp de parcă ne-am dorit să nu mai existe și cu acest lucru nu sunt de acord. Bine, nessuno è d'accordo a smantellare, spero, in questa commissione lavoreremo. Mulțumesc, spune domnul președinte. Cu siguranță nimeni nu-și dorește să dezmembreze agricultura. Tocmai de asta suntem o comisie pentru agricultura. Acum voi da cuvântul timp de două minute domnului Bascu, în așa fel încât să poată reacționa rapid. După care vom trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Vă rog, domnul Bascu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări și sugestii. Aș prezenta câteva elemente de răspuns la întrebările cele mai directe. Mai întâi, da, regret faptul că am avut această dezbatere acum, pentru că ne aflăm în faza finală a acestor lucrări de cercetare și uh, a recomandărilor politice ce vor fi prezentate la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Deci peste o lună, o lună și jumătate vom avea elemente mult mai concrete de prezentat. Uh, și în acest sens pot să spun că Observatorul de Prețuri la Alimente, care a fost cerut în nenumărate rânduri de către Parlament, uh, va putea să apară într-o bună zi și vom avea elemente concrete ce le vom putea prezenta până la sfârșitul anului. E clar că în, ultimele, în următoarele luni vom avea uh, elemente concrete de prezentat. Acum, această chestiune a filierei agroalimentare este o prioritate pentru Comisie. Am lucrat rare ori în colaborare atât de strânsă cu celelalte direcții generale ale Comisiei, modul în care funcționează piața internă, Direcția Generală pentru Protecția Consumatorilor, cu Oficiul pentru Statistici, Direcția Regională ce se ocupă de uh, uh, chestiuni regionale. După cum vedeți, e o colaborare strânsă, o muncă imensă și e clar că la, uh, trebuie să așteptăm finalul lucrărilor noastre. Nu vă pot prezenta acum lucruri mai concrete. Uh, atâta vreme cât acestea nu sunt uh, clar așternute negru pe alb. Eu aș spune că cu toții trăim pe aceeași planetă, dar eu zic că ne referim la concepte diferite. E o chestiune de traducere, poate. Uh, dacă partea aceasta consacrată valorii adăugate în agricultură a scăzut, acest lucru se datorează incapacității sectorului agricol de a oglindi la nivelul prețurilor uh, modul în care au crescut, uh, a crescut inputul pe care le are. Un ultim punct pe care aș dori să-l subliniez. E adevărat că partea produselor agricole în prețul pe care consumatorul final îl plătește pentru produsele uh, alimentare a scăzut. Însă asta aș spune că e un mecanism tehnic, eu, toate costurile, uh, spre exemplu, mâna de lucru, costul uh, capitalului, costul energiei, toate acestea se schimbă în mod repetat și e clar că din punct de vedere mecanic aproape aș spune, acest lucru se repercutează și asupra produselor agricole în produsul final. E clar de asemenea că și consumatorul european consumă alimente din ce în ce mai procesate, mai transformate și e adevărat că valoarea adăugată de către sectorul agricol tinde spre o scădere comparativ cu valoarea adăugată din întreaga filieră. În concluzie, Repet faptul că e vorba de o prioritate pentru Comisie. Vom propune un ansamblu de recomandări politice care se vor, se vor baza pe lucrările noastre de cercetare, în așa fel încât să nu luăm decizii eronate, iar toate aceste elemente și date vor fi disponibile la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune domnul președinte. Sperăm să obținem cât de curând uh, aceste informații din partea Comisiei. Atunci vă propun acum să revenim la punctul 5 de pe ordinea de zi, pentru că domnul Scota a reușit să ajungă în sală între timp. E vorba de punctul 5 consacrat politicii în domeniul calității produselor agricole. Care va fi următoarea strategie? Doream să vă spun că e vorba de un raport care de fapt e o reacție la comunicarea Comisiei cu privire la politica în domeniul calității produselor agricole. Și e, fără îndoială, una dintre inițiativele cele mai importante propuse în 2009. Vă propun să procedăm în modul următor. Am să dau mai întâi cuvântul doamnei Benite Salas din partea DG Agri, după care voi da cuvântul domnului Giancarlo Scota, care ne va prezenta raportul său după care vom lansa dezbaterile. Deci mai întâi dau cuvântul Comisiei doamnei Benite Salas. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vom încerca foarte pe scurt să facem o trecere în revistă a politicii de calitate a produselor agricole uh, desfășurată de către Comisie, pentru că asta ni s-a cerut să facem, o prezentare tehnică, în așa fel încât să vă puteți familiariza rapid cu temele de actualitate care vor uh, avea cu siguranță mare importanță pe viitor. Deci aș începe cu o trecere în revistă a evoluției acestei politici în trecut. Haideți să începem cu anii 60-70, care au dus la dezvoltarea primelor standarde de comercializare și cu stabilirea Organizației Comune de Piață, apoi anii 80 au fost cei care au dus la uh, elaborarea primelor norme de etichetare și la o, o Uh, calitate clar uh, definită în domeniul uh, în domeniul vinurilor. Apoi în anii 90 am introdus noțiunea de origine uh, produs cu origine uh, de origine controlată și în anii 90, ca urmare a anumitei crize sanitare, au fost întărite regulile uh, referitoare la siguranța produselor alimentare și după reforma politicii agricole comune și introducerea acei, acelei ecocondiționalități, acest lucru a dus la întărirea regulilor de protecție a mediului, cu o atenție specială acordată tuturor actelor normative din domeniul agricol. Și iată că la finalul anilor 90 avem două seturi de reguli pe care trebuie să le respecte agricultorii. Unele sunt obligatorii și reprezintă un minim uh, care se aplică tuturor. Acestea se referă la igienă, siguranța alimentară, sănătatea animalelor, temele de protecția mediului, uh, mediului înconjurător și un alt set de reguli care se referă la agricultura de tip uh, biologică, de tip organic, ecologică. Uh, deci vedem că există o diferențiere pe piață. Și apoi, ce s-a întâmplat de-a lungul anilor? Ehm, s-a întâmplat că s-a ajuns la o complexitate din ce în ce mai mare în acest domeniu, atât din punct de vedere al comercializării, vedem că s-au dezvoltat de-a lungul anilor în mod fragmentat anumite instrumente aplicabile anumitor sectoare. Și acestea au crescut în mod uh, exponențial. Rezultatul e că piața a dezvoltat diferite moduri de a identifica calitatea produselor, uh, diferite logo-uri. Um, și vedem că aceste lucruri se aplică în teme foarte diferite. Prețuri, ambalaje, etichete, uh, condiții sanitare de producție. Și, după cum vedeți, noi am uh, desfășurat un studiu de impact uh, și uh, e clar că acest lucru duce la anumite confuzii. Ceea ce încercăm noi să facem acum prin această politică în domeniul calității produselor, uh, încercăm mai întâi să introducem o certificare a instrumentelor de calitate în așa fel încât să existe oarecare ordine și disciplină pe această piață, în așa fel încât producătorii și consumatorii să știe clar ce înseamnă fiecare dintre aceste instrumente uh, prezente pe piață. Am dorit de asemenea să avansăm în această politică uh, în domeniul calității, pentru că există și o temă a comunicării care este deosebit de importantă. Consumatorii uh, final trebuie să știe care este calitatea produselor agroalimentare pe care le cumpără și doar printr-o informare precisă asupra acestei calități putem spera ca în final consumatorii să aprecieze la uh, justa lor valoare produsele alimentare europene. Iar pentru asta avem nevoie de instrumente clare, reguli clare, în așa fel încât producătorii să facă față în mod corect cererilor consumatorilor. Prin aceste instrumente am lansat mai întâi o carte verde în octombrie 2008, în așa fel încât să cerem informații în, din partea tuturor celor care doreau să contribuie la această acțiune. Pentru că noi am dorit să comunicăm producătorilor exigențele consumatorului și am dorit să știi, acesta să știe care sunt standardele de producție pe care trebuie să le respecte, care sunt standardele de calitate la nivel european și ce trebuie să facă uh, cu toate aceste instrumente de certificare care există atât la nivel național cât și la nivel european. Consultarea publică pe care am lăsat-o a fost destul de largă, am primit peste 500, 50, 560 de contribuții, toate sectoarele de activitate au răspuns, au contribuit, organizații de cetățeni, administrații publice, organisme de stat, uh, chiar și organisme și asociații din Statele Unite, din uh, alte țări. Această consultare publică a fost pe larg dezbătută într-o conferință organizată de președinția cehă în Praga, o conferință care a avut, conferința care a avut loc în martie 2009. Mesajul care ne-a fost transmis de către uh, părțile implicate și care au participat la această consultare publică a fost următorul, și anume simplificarea standardelor de comercializare. Pentru a putea comunica cât mai bine care sunt calitățile produselor agroalimentare europene, e nevoie de o indicație clară a locului unde a fost produs uh, bunul respectiv. Și e clar că e nevoie de anumite clarificări, de anumite reforme în acest sens. Apoi, sistemul uh, trebuie menținut în ceea ce privește anumite uh, produse specifice, cu specific local. Și, de asemenea, trebuie făcut ceva pentru a îmbunătăți modul în care funcționează sistemele de certificare la nivel național și la nivel privat. Parlamentul European prin discuțiile uh, legate de raportul doamnei uh, Petre de anul trecut, a contribuit de asemenea la această dezbatere. Și mesajul Parlamentului coincide cu mesajul pe care l-am primit din exterior, și anume să se insiste asupra originii produsului respectiv, unde anume a fost uh, uh realizat. De asemenea, să se insiste asupra materiilor prime care au fost procesate și care intră în compoziția produsului respectiv. De asemenea, E nevoie de o simplificare a anumitor uh, standarde, dar uh, de, de, certificare, însă procedurile care sunt a, în momentul de față în vigoare merită de asemenea să fie revizuite. Se propune, spre exemplu, stabilirea, înființarea unei agenții europene pentru această um, denumire de origine geografică. Și s-a specializat, s-a specificat faptul că acest sistem așa cum funcționează, trebuie să fie menținut și mai bine uh, corelat cu sistemele naționale de certificare. Plecând de la toate aceste elemente și de la toate opiniile uh, și sugestiile pe care le-am obținut, ne-am adresat statelor membre care au dezbătut aceste subiecte și în final Comisia în mai a prezentat o comunicare care își avea drept, avea drept scop o mai bună conectare între producători și consumatori. Un alt scop era simplificarea instrumentelor de certificare de calitate și îmbunătățirea coerenței care trebuie să existe între toate aceste instrumente pe, uh, pe, care le avem la dispoziție. Scopul final fiind o mai bună calitate a produselor agricole. Noi am propus câteva orientări în așa fel încât să ne atingem aceste obiective. Aceste orientări aș putea să le trec în revistă pe scurt. În ceea ce privește exigențele de producție, părerea Comisiei este că nu e uh, nevoie să existe o etichetare care să uh, uh, oglindească doar exigențele de bază, ci e nevoie de o etichetare care să ia în calcul și uh, originea unde uh, a fost uh, realizat produsul agricol respectiv. Este clar că e nevoie de o anumită simplificare în funcție de uh, ideile care au fost elaborate anul trecut uh, și anume să stabilim un standard baz, de bază general în toate acele domenii în care se poate merge mai uh, departe și Putem, de asemenea, să uh, dezvoltăm anumite concepte de denumire geografică, de denumire specifică, uh, fără a pierde din vedere și lucrările în acest sens care au loc la nivel internațional, pentru că există organisme internaționale care de asemenea se ocupă de aceste subiecte și nu trebuie să îngreunăm uh, sau să punem obstacole în calea comerțului cu produse uh, agricole din aceste motive de standardizare. Mă gândesc, spre exemplu, la Organizația Națiunilor uh, Unite din acest sector. Apoi, în ceea ce privește indicațiile de tip geografic, am căzut de acord asupra faptului că acestea trebuie să fie revizuite, să fie clarificate. Există anumite puncte asupra cărora noi ne propunem uh, anumite linii orientative, spre exemplu utilizarea materiilor prime în uh, procesarea finală a produsului agricol. Uh, E clar că o, o anumită revizuire ar fi necesară în anumite, în anumite domenii. Avem trei sisteme de regulamente diferite în momentul de față, cu proceduri diferite, cu înregistrări uh, diferite și toate acestea ar putea fi uh, armonizate în așa fel încât să oferim o facilitate suplimentară producătorilor, dar și utilizatorilor finali. Și, în final, nu trebuie să pierdem din vedere nici discuțiile de la nivel internațional. Există teme foarte importante, precum uh, proprietatea intelectuală, uh, care uh, in, sunt incluse în anumite acorduri bilaterale. Spre exemplu, cu Corea, cu Elveția, uh, toate aceste chestiuni de uh, protecție a anumitor uh, produse specifice trebuie ținute în, luate în calcul. Acum, în ceea ce privește agricultura de tip ecologic. Uh, Bineînțeles, ne dorim să îmbunătățim modul în care funcționează piața unică internă. E vorba de o legislație destul de tânără, ca să zic așa. De-abia am terminat uh, regulamentele de aplicare și avem impresia, prin contribuțiile pe care le-am primit Uh, din partea asociațiilor și organismelor, aveam senzația că piața este destul de fragmentată. Încă nu există o recunoaștere reciprocă a uh, anumitor standarde, logo-uri și așa mai departe. Comisia își propune să evalueze situația și să prezinte o, un raport despre modul în care funcționează acest segment de piață. Ne dorim instaurarea unui logo unic în ceea ce privește agricultura de tip ecologic și asta încă din uh, iunie 2010. Acum, în ceea ce privește produsele specifice, Comisia e de părere că e un instrument care încă nu a dat uh, rezultatele pe care le uh, sperasem avem 22 de specialități tradiționale înregistrate. Nu există prea multe candidaturi suplimentare pentru astfel de produse. E un sistem care, bineînțeles, este destul de complex pentru că trebuie să vedem dacă se poate rezerva, da sau nu, această denumire specifică în statul membru respectiv și deocamdată eu cred că uh, putem îmbunătăți acest instrument pentru că deocamdată este destul de complicat la nivel comunitar. Apoi, ne propunem de asemenea să introducem o mai bună coerență între toate aceste scheme care sunt propuse la nivel comunitar, uh, în ceea ce privește sănătatea animalelor, siguranța alimentară și așa mai departe. E un studiu care este în curs pentru a vedea cum anume putem asigura această coerență. Și avem nevoie și de linii directoare pentru a vedea cum anume sistemele naționale de certificare funcționează, pentru că ele sunt cele care ne-au furnizat informațiile de care uh, am avut nevoie în momentul în care am lansat această consultare publică. Deci e nevoie mai multă transparență în acest sens. Și aș spune chiar de o repartizare uh, a forțelor care deocamdată este destul de mm, lipsită de echilibru. În deci noi am încercat la Comisie să stabilim aceste linii strategice tocmai pentru a îmbunătăți comunicația care există, comunicarea care există între producător și consumator final și pentru a ajuta pe acești producători să propună o valoare adăugată pentru produsele lor alimentare. Deci simplificare, coerență, iată cuvintele cheie. În etapele următoare, ce ne propunem pentru 2009, este să lansăm evaluarea de impact în așa fel încât să putem continua cu propunerea noastră legislativă, care cu siguranță în 2010 va ajunge la uh, dumneavoastră. Sperăm să vă putem prezenta acest act legislativ în, în uh, temeiul uh, procedurii de codecizie. Iată, am încercat foarte, foarte pe scurt să vă prezint pe ansamblu toate elementele pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește politica în domeniul calității produselor agricole. Este un concept destul de greu de înțeles, de stăpânit, pentru că este destul de subiectiv. Se referă, de fapt, la uh, posibilitatea și dorința noastră de a ne ridica la înălțimea așteptărilor consumatorilor. Deci încercăm să vedem care este diferența între așteptări și rezultatul concret pe care consumatorul îl primește. Deci avem nevoie de anumite norme de calitate. E clar că munca trebuie continuată și sperăm să putem face acest lucru împreună cu dumneavoastră și cu toate părțile interesate. Deocamdată nimic mai mult, doamnelor și domnilor, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări suplimentare. Bine, eu ringrazio la mm, ringrazio... La... Mulțumesc, aș dori să mulțumesc reprezentantei Comisiei, doamnei Salas, pentru prezentarea sa. Aș dori să dau cuvântul domnului Gian Carlos Cota, care își va prezenta raportul, însă înainte aș dori să vă informez că acest subiect cu care se ocupă comisia, respectiv calitatea alimentelor, este foarte important. Uh, l-am mai discutat la Parlament în trecut și sperăm că putem coopera cu uh, comisia pe această temă a calității. Un raport uh, precedent uh, Raportul Petra a fost adoptat în uh, mandatul precedent al Parlamentului, însă nu pare să fie foarte agreat sau să fie preluat de către Comisie. Și sperăm să uh, putem să contribuim în mod mai consistent la activitatea Comisiei decât în trecut. E vorba de subiecte foarte importante, de exemplu originea alimentelor. Într-adevăr, e un subiect important nu numai pentru producător, pentru fermier, ci și pentru cetățenii europeni. Cetățeanul dorește să știe ce mănâncă. Dacă alimentul pe care îl consumă e produs pe teritoriul Uniunii Europene sau în altă țară. Aș dori să dau cuvântul raportorului pentru prezentarea raportului său. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. acest uh, subiect al uh, calității produselor agricole este foarte important pentru a putea furniza consumatorilor informații importante cu privire la caracteristicile produselor și pentru a ne asigura că a cumpăra produse în Europa înseamnă a cumpăra produse foarte bune, produse în conformitate cu diverse tradiții regionale. Deci trebuie să încurajăm consumatorul și să îl ajutăm să facă o alegere în cunoștință de cauză. Aș dori să salut raportul doamnei Maria Petre, un raport raport care a fost uh, prezentat în luna februarie în plenul Parlamentului uh, și aș dori să mă refer la problemele pe care le voi aborda în raportul meu. În primul rând, menționarea originii a produselor uh, este foarte importantă pentru produse de calitate și pentru garanții puse la, uh, origine, la, la um, dispoziția consumatorilor. Denumirea de origine proces, protejată este dorită de către consumator care dorește să aibă informații în legătură cu locul în care produsele au fost uh, produse. În ce privește indicația geografică protejată, cred că trebuie să menținem programul actual, de exemplu, denumirea de origine protejată, indicația geografică uh, protejată, uh, și declarația de specificitate spre deosebire de ce propune Comisia în uh, declarația sa cu privire la calitatea produselor agricole. Comunicare care și-ar dori ca aceste două instrumente, DOP-ul și IGP-ul, să fie fuzionate. Crearea unui sistem unic de protecție din punctul meu de vedere, ar duce la o relaxare a controalelor și a uh, verificării regulilor în ce privește aceste origini protejate. Și am avea o legătură mai puțin strânsă între produs și zona în care este produs. De asemenea, nu am putea verifica suficient modul în care produsul a fost procesat, materia primă a fost transformată. Cred că această politică este foarte importantă pentru politica alimentară europeană și aș dori să introducem o obligație uh, de a proteja această denumire de origine protejată din oficiu. Pe de altă parte, cred că ar trebui să consolidăm instrumentele care vizează întrajutorarea filierelor cu privire la denumirea de origine protejată. Aș dori să introducem o definiție clară și o identificare clară a locului în care a fost produs uh, produsul respectiv. De asemenea, trebuie să avem și orientări, linii directoare cu privire la aceste indicații geografice, de exemplu în lista ingredientelor care ar trebui să figureze pe produsele procesate. Ar trebui să simplificăm și modul de gestionare, numărul de, uh, de, de indicații recunoscute și cred că ar trebui să avem un sistem de protecție național care ar putea asigura uh, uh, producția mică la nivel național să se dezvolte. Îi invit pe colegi să participe la dezbatere, îi invit să-mi transmită observații, sugestii și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Scota, șase colegi au cerut cuvântul. Aș dori să dau cuvântul imediat doamnei Hernandez Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei și colegului uh, Scota pentru prezentările lor. Din punctul meu de vedere, acest raport uh, are două părți. Prima dintre ele vizează calitatea pe plan intern, respectiv calitatea în Uniunea Europeană, că e vorba de IGP și, sau de un DOP. Și apoi trebuie să ne gândim și la consumator. Consumatorul are o problemă, am constatat acest lucru. Există atâtea logo-uri, acestea tipuri de logo care sunt absolut minunate, sunt atrăgă, atrăgătoare, dar care nu îl ajută pe consumator să se decidă. De las de Acum, în ceea ce privește denumirile de origine geografică, uh, Există anumite propuneri din partea Comisiei, dar care nu sunt suficient de clare. Și anume, cum anume se va face această fuzionare a diferitelor sisteme și registre? Uh, mie mi se pare că acest lucru se va face în detrimentul calității anumitor produse, dacă vom încerca să introducem cel mai mic uh, numitor comun în acest domeniu. Comisia întotdeauna spune că simplifică, dar din păcate, ce se uh, obține ulterior este o reducere a nivelului de exigențe și asta e în detrimentul imaginii pe care îl are consumatorul uh, în final. Și asta se aplică tuturor denumirilor de origine controlată. Și apoi, simplificarea, după cum am spus deja, pentru mine nu înseamnă unificare, pentru că aici e vorba de sectoare foarte diferite. Vinul e foarte diferit de produsele alimentare, băuturile spiritoase în sine sunt foarte diferite de vinuri. Uh, nu știu dacă aceasta poate fi o metodă. Eu sunt mai degrabă de acord cu doamna raportor pentru acest raport. Trebuie să fim foarte atenți uh, să nu cumva să pierdem din vedere specificitățile, să le eliminăm uh, să, prin această metodă de lucru. Iar acum, în ceea ce privește piața, piața mie mi se pare foarte importantă. Trebuie să fim atenți la piață, să fim atenți la consumatori, să fim mai competitivi. Iar pentru asta, poate că Uh, trebuie să menținem anumite standarde. Poate nu toate, poate nu așa cum sunt deocamdată, dar ideea este că trebuie să îmbunătățim vizibilitatea pe care o avem față de consumator. Trebuie să comunicăm cu el, trebuie să întărim valoarea adăugată pe care au aceste produse. Și există deja voci care cer o agenție externă sau un organism extern în cadrul Uniunii Europene tocmai pentru a proteja aceste produse uh, cu denumire geografică protejată și așa mai departe. Eu Trebuie să o spun, nu, nu prea sunt uh, în favoarea unei astfel de agenții, pentru că crearea unei agenții întotdeauna uh, duce la divergențe și puncte de opinii divergente uh, în sânul Parlamentului. Însă sunt convinsă că o agenție de acest gen, cum ar fi, spre exemplu, Agenția pentru Siguranța Alimentelor sau ceva asemănător, printr-un departament, printr-un serviciu care să, fie, să se consacreze unor astfel de subiecte, eu cred că astfel vom obține o mai mare claritate, o mai bună protejare a acestor produse și și ne-ar uh, da această vizibilitate sporită față de consumator. Apoi Comisia spunea că își dorește o etichetare a produselor uh, din agricultura uh, de tip ecologic, o etichetare care să preia foarte multe elemente, precum ar fi bunăstarea animalelor și uh, sănătatea acestora. Acum, ce să vă spun? E nevoie de o, o etichetare care să, fie transpar- care să fie suficient de transparentă. Consumatorul să știe exact ce produse cumpără. Dar trebuie să ținem seama și de poziția noastră față de țări terțe și uh, noi întotdeauna ne-am preocupat în Comisia de Agricultură de acest subiect. Avem o campanie, aș spune eu, aproape de marketing față de consumatori și cu toții pro, uh, contribuim la această campanie. Acum, deci pentru a relua uh, tema produselor uh, alimentare, mă refer, spre exemplu, în special la fructe și legume. Eu știu că cei care se ocupă cu fructe și legume în sectorul agricol se confruntă cu foarte multe probleme din cauza faptului că există foarte multe regulamente și poate că n-ar fi rău să avem o armonizare. Însă, etichetarea ecologică a produselor uh, agricole de tip ecologic trebuie să, aibă, să fie uniformizată pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc foarte mult! mult, spune domnul președinte, foarte multe alți colegi s-au înscris la cuvânt, de aceea v-aș ruga să fiți foarte pe scurt, să vă exprimați pe scurt, doamna de Lange. Mulțumesc, domnule președinte, mă voi limita doar la câteva observații. Comisia, de fapt, ce ne spune? Ne spune că ar fi bine ca aceste produse specifice tradiționale să fie gestionate la nivel național. Și Comisia dorește să existe anumite norme comerciale la nivel european, dar mie mi se pare oarecum ciudat, mi se pare chiar periculos să spui, uh, să, să, să spui că aceste uh, specialități tradiționale vor, fi, uh, vor dispărea pentru că nu funcționează și că trebuie să găsim un alt sistem. Nu, mie mi se pare că problema nu astfel trebuie rezolvată. Protecția acestor specificități produse cu specific național uh, trebuie rezolvată altfel și mi se pare că Comisia e oarecum așezată între două scaune. Pentru că uh, aș dori să atrag atenția asupra faptului că această categorie de produse specifice trebuie păstrată. Acum, noi am vorbit mai devreme despre uh, produsele lactate. Dacă vrem să-i protejăm pe fermierii care își produc local brânzeturile și produsele lactate, nu astfel trebuie să acționăm, pentru că dacă acționăm astfel, nu îi vom susține absolut deloc. Aș dori de asemenea să spun raportorului că noi trebuie să ne asigurăm de faptul că această protecție europeană a produselor tradiționale va continua și pe viitor. Domnul președinte, mulțumesc. Are cuvântul domnul colegul Dofman. Domnule președinte, am ascultat această discuție în privire, cu privire la viitorul agriculturii în Europa, mi se pare o temă centrală. Desigur, sunt foarte importante cotele de lapte, au fost foarte importante. De asemenea, există alte domenii în care fermierii trebuie să producă pentru piața globală și lucrurile nu decurg cum trebuie. Trebuie să punem accentul pe aceste produse de calitate și de aceea vreau să mai menționez acum două lucruri consider că e foarte importantă implicarea fermierilor în ceea ce se va hotărâ. Foarte multe dintre produse sunt produse care au fost deja prelucrate și atunci trebuie să se știe ce s-a întâmplat înainte de prelucrarea lor. Fermierii nu sunt foarte implicanți în acest lucru și de aceea trebuie să vorbim despre produse de bază globalizate și despre produse prelucrate. Trebuie să fim atenți pentru că și fermierii au un cuvânt de spus aici și e de datoria lor ceea ce se întâmplă punctul central este legarea de originea unde, de unde se iau produsele de bază. Acestea trebuie să apară. Al doilea lucru despre care s-a mai vorbit în această dupămasă este vorba de cum se poate controla cantitatea. Comisia pare să nu vrea să știe aceste lucruri, dar atunci când e vorba despre produsele care au indicația geogra- o indicație geografică protejată, e nevoie de un sistem de control. Este foarte important să ne gândim cum se poate realiza acest lucru, să se realizeze într-un așa fel încât să se alinieze cu legislația pieței libere. Mulțumesc, domnule Dofman. Urmează domnul Ștefan Defol. Euh, Mulțumesc, aș dori să mă exprim în ce privește obiectivele și împărtășesc părerea raportorului. Comisia vrea să simplifice, e normal. Pentru că s-au complicat foarte mult situația. Însă, în acest gen de discuții avem mai multe niveluri tot ce ține de legătura între produsele agricole și teritorii, apoi tot ce ține de producția agricolă și caietele de sarcini ale producției în sine, și apoi tot ce ține de normele, de standardele legate de denumirea de origine protejată, normele sanitare pe care le impunem agricultorilor și așa mai departe. Avem aceste trei niveluri. Nu putem, și subliniez acest lucru, să simplificăm și să sacrificăm, pentru că agricultura are o specificitate. Agricultura nu se manifestă doar prin uh, mărci, prin nume de uh, produse, ci și are o calitate a produselor și în acest raport eu voi înainta amendamente, în orice caz în acest sens, iată ce aduce valoarea adăugată. Întreagăt, fie spus, Europa are, mai, are mult prea mulți agricultori, mai puțină suprafață utilă decât Statele Unite și aduce de două ori mai multă valoare adăugată decât Statele Unite. Întrebați-vă de ce. E vorba tocmai de această capacitate pe care noi, europenii, o avem de a genera valoare adăugată ducând la această segmentare pe piață. E o politică, trebuie să o apărăm. În orice caz, e poziția mea pe care o voi uh, apăra în acest raport. Mulțumesc, Stefan. Domnul Stabajdi. Stimați colegi, e o chestiune foarte importantă pentru viitorul politicii agricole comune, pentru că transparența, informarea, mai mari pentru consumatori reprezintă un subiect cheie, e foarte clar. Și a, am impresia că anumiți colegi amestecă două aspecte aici. Pe de o parte, cred că ar trebui să avem o politică comunitară în ce privește logourile, etichetele. De exemplu, în producția, în agricultura ecologică, avem atâtea logo-uri la nivel european care, de fapt, nu fac decât să pună bețe în roate comercializării produselor bio, a produselor ecologice. Nu putem să amestecăm două aspecte. Deci, pe, ar trebui să avem mai multe logo-uri comunitare, mai multe etichetări comunitare și mai multe indicații geografice Conform sondajelor, 60% dintre cetățeni își doresc ca indicația geografică a produselor să figureze pe etichetă, să se indice și originea uh, recoltei și deci originea producției a produselor uh, procesate. Sigur că e un proces mai complex. Deci, pe o de o parte, propun să avem mai multe logo-uri și etichete comunitare și, pe de altă parte, mai multe indicații geografice, pentru ca pentru cetățean să fie mai limpede, mai transparent de unde provine produsul pe care îl consumă. Nu e nicio contradicție în termeni aici, Ba da, este o contradicție, însă, între scopul nostru de a simplifica sistemul și acordarea, conferirea de informații corecte consumatorului. Sigur că trebuie să găsim un echilibru între aceste două obiective. Pe de o parte să simplificăm și pe de altă parte să uh, furnizăm mai multe informații corecte consumatorului. De exemplu, prin intermediul uh, acestui IGP, indicația de geografică protejată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tabaști, domnul Dantan și apoi domnul Sikierski. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați informat în legătură cu informația de această dimineață și care reunea 100 de reprezentanți ai produselor care sunt acoperiți de DOP și de IGP. În această dimineață ne-a fost transmisă o informație foarte interesantă și pe care aș dori să vă uh, reproduc ocuparea legată de acest tip specific de producție, conform unui studiu, pentru 100 de mii de kilograme de lapte. Filiera angajează 0,76 de unități de muncă în uh, industria producătoare obișnuită. Însă, în cazul produselor dop, uh, lapte sau brânză, avem 1,1 lucrători pentru 100.000 de kilograme de lapte și în cazul laptelui de oaie suntem la 7,1 lucrători pentru 100.000 de kilograme de lapte. Deci, în spatele produsului funcționează economia unei regiuni care se activează. Deci cred că nu ar trebui să reducem această dimensiune a calității la o abordare pur și simplu legată de produs a calităților sale sanitare. Trebuie să ne gândim și la producție, la procesul de producție și aș dori să subliniez că adesea produsele calitative sunt produse care provin din zone unde agricultura nu se practică ușor în care oamenii s-au zbătut de-a lungul timpului pentru a găsi o soluție pentru a rămâne în producție. Această punere în valoare a fost dobândită de-a lungul anilor, notorietatea dobândită de aceste produse nu e fructul întâmplării, e rezultatul unei relații de încredere între consumator și producător. Sigur că această încredere trebuie trebuie garantată, e obligația noastră să facem acest lucru, însă trebuie să ne gândim în acest proces și la condițiile mai globale de uh, extindere în timp acestor uh, politici de calitate. Uh, Cred că evaluarea adăugată a acestui raport și având în vedere liberul, deci comerțul liber de, cu produsele agricole, având în vedere invazia de produse de pe alte continente, specificitatea modului nostru de producție, tipul de producție, uh, experiența pe care le vom păstra e una atu în producerea de valoare adăugată și în încercarea noastră de a menține locuri de muncă care nu pot fi delocalizate. Mulțumesc, domnule Dantin. Are cuvântul domnul Sikierski și apoi domnul, doamna Polz. Jeśli można, to uczestnictwo w systemach jakości, a więc czy nas pochodzenia... Domnule președinte, în ceea ce privește denumirea de origine protejată a produselor, indicația geografică protejată, acestea sunt foarte importante pentru, auto, pentru regiunile locale. Este de asemenea o formă de dezvoltare a unei regiuni sau a unei localități. localități. De a trebuie să pentru a se asigura acest lucru e nevoie în anumite cazuri de ani întregi. Nu știu de ce durează câteodată doi sau trei ani până poate fi pus pe piață un asemenea produs. Pe de o parte avem uh, produsele tradiționale, care sunt caracteristice unor piețe mici, locale și de obicei sunt produse foarte cunoscute. Câteodată sunt chiar produse cunoscute din punct de vedere istoric, însă o cu totul altă problemă este originea, originea produselor alimentare. E vorba de, nu de produsele finite, ci de produse care intră în componența produsului finit și nu se știe de unde provin. De asemenea, dorim să reducem intensitatea producției. De exemplu, producția de lapte să se facă mai redus astfel încât să se poată ajunge și ca prețurile la care se comercializează, spre exemplu, nostru laptele să fie mai bune. De asemenea, ne dorim să promovăm asemenea măsuri pentru a ajuta la dezvoltare. producția de alimente atunci când cererea este mai mică, cum e, în caz, cum e în cazul pesticidelor. Aici e nevoie de o creștere a acestor niveluri. E nevoie ca cantitatea de producție să fie mai scăzută. Transparența ar fi aici un lucru necesar și de asemenea și de asemenea originea trebuie să fie menționată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Paulsen, aveți cuvântul. Det här begreppet kvalitet tycker jag är lite svårt. För tio år sedan startade vi jobbet i eh, Europa. Domnule președinte, acum 10 ani am început în Parlamentul European să promovăm alimente sigure pentru consumator. E vorba de acele alimente din, de pe urma consumării cărora consumatorii nu se vor îmbolnăvi. Aș dori de asemenea să existe o etichetă pe care să se specifice și uh, protecția animalelor. De exemplu, uh, pe mm, ouă să se știe dacă există anumiți factori negativi uh, Desigur, este foarte greu să luăm în considerare fiecare aspect, ce își doresc consumatorii, așa că trebuie să alegem niște puncte centrale. Însă există de asemenea și un alt aspect, un aspect pe care eu în Scandinavia îl regăsesc atunci când uh, Acolo oamenii luptă pentru păstrarea produselor tradiționale. Atât în nord cât și în sudul Scandinaviei există comunități locale micuțe care reușesc să supraviețuiască cu aceste produse specifice locale fără să fie nevoiți să producă pentru industrie. Dar e vorba aici despre aceste comunități mici. Aici ei produc lapte, brânză fermentată, diferite tipuri de produse pe bază de carne. Există de asemenea un anumit fel de carne care este foarte cunoscut. Dar uh, dacă aș aduce un asemenea produs specific scandinav, cu siguranță v-ați speria pentru că ar mirosi foarte tare a pește. Dar e vorba de aceste produse tradiționale. Da, trebuie să ne implicăm și la nivel național și re regional. Este destul de greu când vorbim de diferite tipuri de herring, de brânză și ni se pare că e ceva ce nu are nicio șansă de succes, dar totuși trebuie să luăm în considerare faptul că e vorba de cultura europeană care se păstrează în asemenea produse tradiționale. Domnul Marion și apoi colegul Nicholson. Ah, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să salut dezbaterea de astăzi. Calitatea produselor este foarte importantă pentru o țară mică precum Scoția care a folosit foarte mult uh, dopul și alte scheme de certificare și care încearcă să-și protejează cât mai bine produsele. Mă refer mai ales la whisky-ul uh, scoțian, dar și uh, carnea de vită scoțiană. Noi am primit recompensă printr-un preț foarte mare pe care consumatorii îl plătesc pentru produsele noastre și care ajunge și la, la producător, care e foarte important, mai ales pentru eticheta cu privire la carnea scoțiană de vită am deschis uh, și în Scoția drumul spre acordarea de scheme de certificare care au dus la rezultate, bineînțeles, în ce privește accesul mai bun al nostru pe piața de desfacere și ne asigurăm că consumatorii sunt uh, mulțumiți de produsele care sunt produse în fermele scoțiene. Eu am ceva îngrijorări în legătură cu acest proces de simplificare sau această unire între uh, DOP și IGP, a celor două sisteme pe care, o unire pe care Comisia o propune. Pe mine mă uh, stresează chiar uh, această măsură și aș dori să mă asigur că nu se pierde denumirea de origine protejată și indicația geografică precedată. Sper ca Comisia să mă asigure în acest sens. Aș dori să salut în ce privește schemele de certificare, faptul că veți folosi instrumentul liniilor directoare și nu al unui regulament, mie mi se pare o abordare mult mai bună. Nu avem nevoie de un regulament nou în acest domeniu și cred că liniile directoare care încearcă să asigure același nivel pentru toți actorii în Europa e modul cel mai bun de a proceda în Europa. În ce privește sfera de aplicare a denumirii de origine protejată, ea nu ar trebui extinsă. Eu nu cred că E, foarte greu să figureze pe etichetă această denumire de origine protejată în produsele transformate, pentru că vom genera costuri suplimentare și uh, deci bani mai mulți pentru sistem, deci nu cred că uh, e o soluție bună. Sunt pentru etichetarea numărului de produse care să fie acoperite de DOP, dar nu știu dacă putem să includem uh, acest lucru și pentru produsele procesate, transformate, pentru că e un sistem foarte complicat și a merge mult prea departe. Eu aș fi prudent în acest domeniu. Sprijin o parte din intențiile Comisiei Însă, în ce privește DOP-ul și IGP-ul, aș dori să primesc asigurări că cele două tipuri de denumiri vor fi menținute și că simplificarea la care se referea Comisia nu va fi uh, realizată. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul James Nicholson, mulțumesc și după aceea Jose Bove. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. E foarte interesantă dezbaterea pe care am avut-o și o salut și eu. E o dezbatere foarte bună, mă bucur că o avem acum. Cred că denumirea de origine protejată permite consumatorului să aleagă și cred că e foarte important acest lucru. Și cred că dacă nu avem un sistem funcțional, nu mă refer la un sistem uniform, dar la un sistem care uh, să fie coerent în întreaga Europa, atunci supermarketurile vor, uh, vor, vor, vor face în locul nostru și vom avea un uh, exercițiu fărâmițat uh, în diverse țări, cu diverse standarde, ceea ce va duce probabil la multe probleme. Cred că trebuie să avem anumite principii foarte clare. Așa cum spunea antevorbitorul, uh, denumirea de origine protejată rămâne foarte importantă și am uh, insistat pe acest lucru în cadrul acestei dezbateri pentru că cred că controlul și puterea și hotărârea în ce privește obiectivul final este să le păstrăm. Însă cred că ar trebui să folosim această armă pe care o avem în uh, trusa noastră de unelte în uh, interesul nostru, în avantajul nostru. Ceea ce nu trebuie să facem e să permitem ca această armă să se transforme într-o nouă constrângere birocratică care să ducă și la și mai multă birocrație și la mai multe reglementări care să uh, strângă de gât industria și nu să o ajute. Iată calea pe care trebuie să continuăm dar putem merge în această direcție doar dacă suntem vigilenți și, îns, și cu puțină flexibilitate. Pentru că văd că în anumite regiuni apar probleme, în anumite țări apar probleme, trebuie să avem acest, acest nivel de flexibilitate pentru a ne asigura că toată lumea iese la liman și pentru mine e vorba mai mult de un control al importurilor înspre Uh, țările din exteriorul Uniunii Europene și nu pe teritoriul Uniunii Europene. Ar fi în avantajul nostru. Vă mulțumesc, domnul Jose Bove. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin în această dezbatere. Eu fac parte din prima denumire de origine protejată care a existat în Europa, pentru că uh, mă refer aici la Roquefort, creată în 1925 evoluția uh, ulterioară a permis ca aceste denumiri de origine protejată la nivel național să devină un concept nou, extins la nivel european. Și aici vedem că există o evoluție deosebit de importantă prin indicația geografică protejată, de, de origine uh, protejată, care nu se referă la un produs finit, ci se referă și la specificitatea uh, Uh, care aparține uh, acelui produs, lucru care nu exista în prima uh, denumire de origine protejată la nivel național. Deci, la acest nivel, Uniunea Europeană a permis o îmbunătățire calitativă a acestui concept. Iată primul aspect. Ceea ce mie mi se pare important este să vedem că avem produse specifice, tradiționale, avem producători și în același timp trebuie să îi menținem, să le menținem. Nu putem amesteca uh, aceste uh, produse care beneficiază de o denumire de origine protejată cu acele produse care uh, au o indicație geografică protejată, care se referă doar la produse finite și care nu țin seama de regiunea geografică. Și astfel avem jambonul, uh, pastrama de Bayon, care de fapt e făcută din porci care au fost crescuți în Danemarca și așa mai departe. Deci eu zic că nu putem să amestecăm aceste, aceste concepte. Apoi, în ceea ce privește agricultura de tip ecologic, am văzut că ultimul regulament european în acest sens pur și simplu pune deja probleme faă de ceea ce va fi cu adevărat pe viitor agricultura de tip biologic. Pentru că ă, înlătură legătura care exista cu solul. Pentru că acum există norme mai puțin constrângătoare și acest lucru va permite industriașilor din domeniu să se aprovizioneze în exterior. Mulțumesc, spune domnul președinte, chiar dacă nu sunt de acord cu Jose Bove pe acest punct, pentru că, după părerea mea, ă, denumirea de origine protejată cea mai străveche este parmezanul și nu ă, brânza roquefort. Posso interpelar a mesa, Sr. Presidente? A primeira denominação de origem na Europa Prima denumire de origine protejată în Europa este uh, cea referitoare la Porto, băutura Porto, care a fost stabilită în 1756. Mulțumesc, domnule președinte. Observăm că despre această temă putem vorbi foarte mult. Am mai trecut printr-un asemenea caz colegul nostru Mihail Ebner, care din păcate nu este la Parlament, a vorbit, a spus când uh, se vorbește despre carne de porc din uh, Bayern, din Germania, și când din altă parte a spus de asemenea, a vorbit de asemenea despre slănina de Tirol, care nici ea nu era sigur din ce regiune provenea de fapt. Însă eu aș dori să devin serios acum. Trebuie să fim atenți și doresc să-i dau dreptate colegului Nicholson în faptul că trebuie să ne asigurăm că nu va, va lua naștere o nouă birocrație să nu existe niște organizații ale producătorilor care să ducă la instabilitate. Eu vin din Bavaria și uh, acolo unde sunt uh, și acolo se vorbește foarte mult despre uh, despre niște iazuri în care este crescut peștele, avem peste, avem un număr foarte mare de asemenea iazuri uh, E un lucru bun în regiunea noastră pentru că avem și aceste certificate de origine protejată și ele funcționează în, în favoarea noastră. De aceea este foarte important să fim crezuți de consumatori. Bine, grație Albert. Mulțumesc, îți mulțumesc Albert, le mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte interesantă. Sunt sigură că reprezentanții comisiei vor ține cont de ce s-a vorbit astăzi. Acum îl rog pe domnul Giancarlo Scotto să spună ceva dacă dorește. Dori să spuneți ceva? Nu am ascultat cu atenție ce au spus colegii mei. Sper că ne vom putea întâlni și vom putea elabora un document care să fie pe placul tuturor. Însă, în multe cazuri, vorbim de etichetarea unor produse pe care nu le producem noi, nu știm care este originea lor. Acest lucru e important atunci când ne gândim la uh, copii care citesc etichetele la școală și dacă ei ar, probabil că nu ar consuma anumite produse. Bine. Ultimul punct foarte repede. Pe, astăzi, pe ordinea de zi, avem punctul 7, ultimul punct, și anume expunerea prezentată de Departamentul Politicii B. Așa cum știm, comitetul nostru este, uh, are și o altă componentă structurală acea unitate este cea care caută specialiști pentru noi în ceea ce privește agricultura organizează întâlniri, seminarii și ne, și, acea, și ne dă această informațiile de care avem nevoie este cea care gestionează și studiile făcute de comisii, studii care sunt făcute în exterior. Acestea sunt publicate în diferite țări și sunt în limbi și sunt fundamentale pentru munca noastră. Sunt niște analize foarte profunde și e nevoie de o bază foarte serioasă. Suntem foarte fericiți să-l avem azi pe domnul Martinez, directorul uh, departamentului. Îl voi ruga să facă o prezentare a acestui departament astfel încât noi să putem să înțelegem cum ne putem folosi cel mai bine de, servici, de serviciile pe care ni le oferă. Domnule Martinez, aveți cuvântul. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care ne-ați oferit-o pentru a vă prezenta posibilitățile pe care vi le pune la dispoziție un serviciu de cercetare am participat adineauri la o altă ședință și de aceea am ajuns în întârziere. Însă, dacă îmi permiteți, mai întâi aș dori să dau cuvântul uh, colegilor mei pentru a face câteva prezentări mai tehnice și uh, să vă explice cum anume puteți apela la aceste servicii de expertiză și de cercetare externe. Um, nu știu dacă toți noi deputați știu faptul că în 2004 Parlamentul a hotărât să restructureze serviciul de asistență parlamentară pentru a fuziona într-o aceeași unitate serviciile de asistență precum secretarilor, cu susținerea din partea uh, celorlalte departamente care se ocupau de cercetare uh, și care pot uh, să răspundă cerințelor dumneavoastră de susținere documentară uh, în așa fel încât să contribuie la lucrările dumneavoastră. Bineînțeles, a existat întotdeauna o preocupare pentru calitatea uh, legislației emise de către Parlament. De multe ori e vorba de subiecte tehnice și întotdeauna Parlamentul are nevoie de uh, o expunere clară a tuturor cunoștințelor din domeniu, celor mai recente, uh, din partea specialiștilor care lucrează în această instituție. Dar pentru a realiza acest lucru, Parlamentul a hotărât să integreze aceste unități de cercetare care existau în trecut în structuri directe de susținere la munca comisiilor parlamentare. În același timp s-a hotărât crearea unei linii bugetare pentru a finanța studiile pe care le comandăm către exterior. Și pregătirea acestor studii în interiorul instituției, dar și gestiunea tehnică și financiară și administrativă a acestora, care sunt deci studii cerute uneori cerute în exterior, sunt direct integrate în, sus, în structurile care susțin lucrările dumneavoastră din comisii. Ce pot să vă spun? Eu personal, în calitate de director pentru politica structurală și de coeziune, mă ocup de coordonarea lucrărilor din partea a cinci secretariate de comisii, printre care uh, Comisia de Transport, Comisia de Pescuit, Politica Regională și Comisia de Agricultură. Deci, sub responsabilitatea mea se află coordonarea lucrărilor pe care departamentul tematic uh, le face tocmai pentru a susține activitățile dumneavoastră. Mai există și un alt factor cheie și anume Ceea ce facem noi acum este să răspundem cererilor specifice din partea comisiilor parlamentare. Departamentul tematic nu face o adevărată cercetare de tip universitar, uh, ci lucrează în interesul uh, instituțiilor europene în, în interesul Parlamentului nostru și răspund la cerințele dumneavoastră. Deci noi facem o muncă pe măsură, a la chiart, în așa fel încât să vă susținem în lucrările dumneavoastră. Acum ar trebui să vă spun lucrurile în mod foarte clar, mai ales în atenția noilor deputați. Să nu cumva să credeți că lucrările Departamentului sistematic vor rezolva ca prin miracol toate chestiunile politice. Nu! Dumneavoastră sunteți cei care aveți dezbateri politice, dumneavoastră sunteți cei care uh, uh, uh, operați oarecare mediere, conciliere, compromis la nivel politic lucrările, studiile, notițele pe care le pregătim pentru dumneavoastră sunt doar instrumente care alimentează dezbaterile. Deci să nu confundăm lucrurile, să nu uh, confundăm ceea ce face departamentul tematic și munca dumneavoastră parlamentară propriu-zisă. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să determinați care sunt nevoile politice și instituționale, care sunt nevoile dumneavoastră pentru lucrări uh, în funcție de prioritățile dumneavoastră, de calendarul politic, și vă adresați astfel cerințele departamentului nostru. Iar eu, împreună cu echipa noastră, vom asigura calitatea tehnică uh, a uh, documentelor noastre. Știți cu siguranță că ne puteți găsi pe internet orice tip de informație, însă în departamentul nostru ce facem e o muncă serioasă, metodologică, de analiză și ne asigurăm de faptul că ceea ce punem la dispoziția dumneavoastră ca informație este o informație corectă și care respectă principiul de neutralitate politică. Eu, în calitate de director, mă ocup de asemenea și de gestiunea financiară. Iată un aspect important. Avem anumite linii bugetare, avem anumite mijloace financiare la dispoziția noastră. Bineînțeles, încheiem contracte. Doamna Oliveira care este responsabilă pentru departamentul uh, tematic și domnul Albert Maso, care e expertul nostru agricol, uh, vă vor explica exact modalitățile practice de lucru uh, ale departamentului nostru și cum anume veți putea uh, profita de pe urma acestora. Însă eu personal am responsabilitatea următoare și anume de a păstra interesul instituției noastre în momentul în care facem contracte contra exterior. Eu sunt cel care trebuie să mobilizeze fondurile, deci eu sunt cel care trebuie tras la răspundere în momentul în care Curtea de Conturi și inspecțiile administrative au uh, intervin și analizează modul în care am funcționat. Deci, uh, încercăm să vă asigurăm o susținere practică și eficientă de a, ă, în lucrările dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul colaboratorilor uh, mei, doamna Oliveira, domnul Masot, precum și eu însă, rămânem la dispoziția dumneavoastră nu numai astăzi, ci întotdeauna pentru a ne asigura de faptul că vă bucurați de susținerea necesară. Și în final, domnule președinte, nu știți dumneavoastră, nu aveți noastră idee cum uh, colaboratorii mei sunt uh, absolut încântați de această oportunitate pe care o au de a veni în fața comisiei dumneavoastră, pentru că e o oportunitate rară și uh, e o adevărată ocazie pentru ei. Dau acum colegului meu cuvântul pentru a face precizările tehnice de rigoare. Merci. Bon, je, bon, je suis les, les slides. Bună ziua! diferențiere. Din par, oh, din par, de trebuie de recherche. Pe de o parte, avem activitatea de cercetare. Nu știu. Pas, je n'ai pas... Non. Bon, je... Nouveau, On va essayer nouveau, mais... Încercăm încă o dată, sper că va merge de data aceasta. Deci, pe de o parte, respect. Repet. Deci avem pe de o parte activitatea de cercetare și activitatea documentară pe plan intern uh, desfășurată de funcționarii Parlamentului și, pe de altă parte, documentele externe pregătite de către consultanți sau universitari de înalt nivel, uh, solicitați prin intermediul licitațiilor sau prin contracte sau proceduri negociate. Această activitate de sprijin, intern sau extern, se manifestă în mai multe moduri, pe plan extern, Toate aceste instrumente externe pe care le avem la dispoziție sunt uh, finanțate de către bugetele respective. Domnul Olivares a vorbit de uh, departamentele tehnice conform regulilor contractuale și financiare în vigoare. În paralel, avem și instrumente interne uh, pe de o parte notele interne redactate de către funcționarii Parlamentului European, pe de altă parte avem și activitatea de cercetare documentară sau informațiile punctuale în anumite școli, de exemplu uh, studii legate de Statele Unite, în universitățile alimentare, publicate în articole, în publicații cunoscute deci, în mod uh, sistematic, încercăm prin mail uh, sau prin poștă să vă transmitem toate aceste informații importante. Și apoi mai există un alt nivel uh, al fișelor tehnice. E vorba de o comunicare anuală disponibilă publicată astăzi în șase luni într-o carte, dar și în 21 de limbi, în toate limbile comunitare, pe internet, fișe tehnice care sunt actualizate în mod periodic. Cum Cum uh, lucrează departamentul tematic pentru dumneavoastră? Departamentul tematic Domnul Olivare s-a spus acest lucru, lucrează exclusiv la cererea unor organe parlamentare, de exemplu a comisiilor parlamentare și în acest context ori președintele comisiei, ori coordonatorii pot face o solicitare, apoi uh, președintele și vicepreședintii, secretarul general al Parlamentului directorul sau directorii generali al Parlamentului, iată singurele organe care ne pot solicita să uh, facem să redactăm o notă internă sau un studiu pe o anumită temă. În ce privește bugetul, pentru studiile externe am avut o evoluție pozitivă, foarte pozitivă, până anul 2008. În 2009 bugetul a scăzut datorită schimbărilor. Uh, uh, intervenite. În 2008 bugetul a, s-a ridicat aproape la 400.000 de euro. În 2009 suma alocată a fost de 259.000 de euro. Pentru anul în curs am angajat deja 214.000 de euro și după ultima conferință a președinților, 58.000 de euro ne-au mai fost acordați. În ceea ce privește ultimile lucrări efectuate, ultimile cercetări, aveți aici o listă. Am prezentat deja uh, în Comisia Agricultură de Agricultură uh, trei studii externe cu privire la politica externă americană, stadiul negocierilor multilaterale în domeniul agriculturii și impactul creșterii prețurilor în uh, sectorul creșterii animalelor în Europa. Vechea Comisie Agricultură ne-a mai cerut trei studii care sunt în curs de redactare. Primul vizează noul mod de plăți unice după perioada 2013. Al doilea studiu vizează impactul declinului demografic în zonele rurale și al treilea studiu vizează creșterea păsărilor organizăm un atelier cu privire la viitorul politicii agricole comune pentru 10 noiembrie. Și apoi mai avem și note interne care vă vor fi trimise în următoarele săptămâni cu privire la politica agricolă comună și la tratatul de la Lisabona și reforma PAC după 2013. Care este obiectivul departamentului tematic? Este de a vă pune la dispoziție studii de calitate pentru a susține demersul dumneavoastră politic. O expertiză care să vă ajute să depășiți sau să surmontați uh, schimbarea majoră pentru PAC pe care o reprezintă introducerea uh, de către Tratatul de la Lisabona a codeciziei ca procedură legislativă obi, uh, obișnuită. În cadrul uh, politicii agricole comune e o uh, schimbare majoră, după cum spuneam. În fine, documentele departamentului tematic sunt disponibile pe hârtie sau în versiunea electronică. Aveți aici adresele de contact. Mai mult avem un newsletter care e trimis în mod sistematic membrilor și aici aveți și paginile internet care stă, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție și aș dori să cedez cuvântul uh, colegei mele. Mulțumesc, domnule președinte. În încheiere, aș dori să prezint câteva elemente. Într-adevăr, recursul la experiența departamentului tematic și a unităților de cercetare aduc, aduce o adevărată valoare adăugată activității legislative a comisiilor parlamentare. Departamentul nostru a făcut deja sute de activități de cercetare la solicitarea Comisiei Parlamentare, Agricultură, Cultură, Pescuit, Cultura, Comisia Regii și Transport, 140 de studii, 160 de note, 52 de documente de pregătire, 8 ateliere din 30 de studii, 40 de note, 10 briefing papers-uri și doar pentru Comisia Agricultură. A menționat și fișele tehnice de care colegul m-a, va vorbi și pe care le actualizăm solicitările Comisiei Agri au fost tratate și acest rezultat pozitiv a fost posibil doar pentru că departamentul nostru cooperează strâns cu secretariatul Comisiei dumneavoastră. Și aș dori încă o dată să atrag atenția asupra faptului că bugetul de expertiză e încă la dispoziția dumneavoastră până la sfârșitul anului 2009, 58.000 de euro, cât despre bugetul pentru 2010, probabil că va fi la fel de mare, va fi comparabil cu cel din 2008, aproximativ 400.000 de euro. Aș dori să vă rog să faceți cererile de expertiză pentru rapoartele prevăzute cât mai repede de, cu putință uh, prin uh, coordonatorii raportului dumneavoastră, cu cât departamentul nostru primește solicitările mai repede, cu atât cercetările prealabile pe care, pe care laboratorul trebuie să le efectueze pot fi lansate și deci ă, calitatea, în consecință, calitatea expertizei va fi mai bună pe care vă punem la dispoziție și încă o dată suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare eventuală. Președintele, vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul ă, colegilor, Aș dori să mulțumesc uh, domnului Martinez, domnului director, director doamnei Olivera Gomas și colegului lor, pentru că tot ce ne-au spus e foarte important. Eu sunt la curent cu activitatea departamentului dumneavoastră tematic și e adevărat că cu procedura de codecizie totul se va schimba. Deci invit pe coordonatori din partea grupurilor politice uh, să beneficieze pe, de pe urma activității dumneavoastră, pentru că deciziile pe care va trebui să le luăm uh, trebuie să fie susținute de către rapoarte tehnice, de către uh, date statistice, care uh, ne vor ajuta. Deci sper să putem să uh, sprijinim cât mai mult alegerile noastre pe informații documentate. Comisia va veni cu propuneri legislative și noi nu vom mai uh, da doar un aviz, va trebui să decidem și deci alegerea noastră trebuie să fie în cunoștință de, ca, de cauză și sprijinul dumneavoastră va fi foarte important. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. La ședința coordonatorilor am vorbit de acest buget, de banii care ne rămân și de felul în care trebuie cheltuiți. Domnul Capulo Santos a cerut cuvântul. Presidente, eu sei que estamos no fim da Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate. Iată că ne aflăm la finalul ședinței noastre, dar nu puteam să mă abțin de la o, un, o adevărată laudă pe care da, vreau să o adresez acestui departament tematic pentru că eu am fost uh, deputat și în uh, mandatul uh, precedent și din contactele pe care le-am avut cu departamentul tematic pot să afirm cu siguranță că n-aș fi lucrat așa cum am făcut-o dacă nu m-aș fi putut bizui pe acest departament tematic. De aceea doresc să felicit întregul departament tematic și să nu uităm Uh, de el. Uh, toți colegii trebuie să îi cunoască pe uh, cei care lucrează în acest departament. Cu, recomand cu căldură acest departament tuturor colegilor, pentru că, într-adevăr, munca pe care o fac este deosebit de importantă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Cristin. Și eu, de asemenea, aș dori să mulțumesc departamentului tematic pentru uh, susținerea de care uh, ne bucurăm din partea acestuia. Acum, în ceea ce privește deputații neafiliați, în principiu aceștia sunt excluși dintr-o serie întreagă de activități ale Parlamentului și aș dori să uh, întreb uh, care sunt oportunitățile pe care le puteți propune uh, celor care nu sunt uh, înrolați, între ghilimele, într-un uh, grup politic, cei care sunt, deci, neafiliați? Aș vrea să știu dacă și ei pot să beneficieze de posibilitățile noastre de cercetare. Care sunt opțiunile la dispoziția noastră? Bineînțeles, nu vom cere niciodată niște cercetări cu caracter radical sau extremist, nu. Uh, în principiu, întotdeauna cererile noastre vor fi în interesul uh, producătorilor și al fermierilor. Vă mulțumesc foarte mult. Iscrivervi. <laughs> Eh, da nu știu dacă doriți deja să uh, răspundeți, dacă cineva dorește să ia cuvântul doamna Oliveira. Da, după cum am spus adineauri, e foarte simplu. E suficient să vă adresați coordonatorului sau secretariatului comisiei, uh, adresați în scris cererea dumneavoastră, aceasta va fi dezbătută la ședința coordonatorilor și coordonatorii vor hotărî. În principiu nu e nicio problemă. Bine, adesso ringraziamo davvero di cuore il Dipartimento Tema. Mulțumim foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această ședință, vă mulțumim din suflet, doresc să mulțumesc tuturor celor care au rămas până la sfârșit, doresc să vă amintesc că mâine